Eh, bugetelor de apărare, apoi îl vom asculta pe Alain Leroy, fost subsecretar general al ONU și fost șef al Departamentului pentru Menținerea Păcii și pe urmă pe domnul Salmi, eh, care este directorul Centrului de Situație al UE. Vă propun să începem imediat cu raportul lui Christoph Lizek. Am comandat un studiu pe această temă este vorba de o temă foarte actuală, a figurat pe ordinea de zi, așa cum spunea domnul Kotovski, a reuniunii ministrilor apărării, va figura de asemenea pe ordinea de zi a reuniunii din 30 noiembrie, a tot a ministrilor apărării și este vorba de o temă foarte stringentă în atenția țărilor membre și a instituțiilor Uniunii Europene. Cred, deci, că raportul lui Christoph Lizek este binevenit în acest moment. Sigur că va face și propuneri. Cristof, îți dăm cuvântul. It's still easier to speak Polish. Państwo. Domnule președinte, domnilor și domnilor, zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, bo w niedzielę będziemy mieli ważne dla demokracji wydarzenie w Polsce. În Polonia, în duminica, vom avea alegeri. Toți oamenii politici polonezi sunt atenți la acest eveniment, dar în același timp Președinția poloneză are și alte teme în vedere. Pot să subliniez și faptul subliniat în uh, întâlnirea noastră de ieri cu domnul Kotovski că președinția poloneză a încercat să facă totul pentru ca tema uh, securității și apărării să își găsească locul potrivit atât în dezbaterile europene cât și în structurile ei instituționale. De câteva luni bune discutăm aici în sede propunerile președinției poloneze în materie de politică comună de securitate și apărare, așa cum a spus și domnul președinte există uh, mare coincidență între părerile noastre și cele ale experților, ale specialiștilor care cunosc foarte bine structurile ONU și Uniunii Europene în uh, domeniul respectiv. Nu voi da citire raportului, nu voi intra nici în detalii, fiindcă îl cunoașteți îl aveți în fața dumneavoastră. Pur și simplu aș dori întâi să mulțumesc tuturor membrilor subcomisiei care au binevoit să îmi transmită observațiile lor. Am încercat încă de la început și pe măsura posibilităților să întocmesc un proiect de raport pe care să vi-l trimit din timp am ținut seama de observații, câteva observații foarte prețioase ale membrilor comisiilor. Mulțumesc în același timp uh, tuturor raportorilor din uh, umbră. Sunt uh, deschis dezbaterilor, unui eventual compromis în ciuda numeroaselor consultări pe care le-am avut, eh, raportul poate fi amendat în continuare pentru ca să reflecte cât mai bine eh, părerea subcomisiei noastre. De la bun început doresc să vă informez că împreună cu consilierii și secretariatul am avut o serie de întrevederi cu experții am avut eh, audieri publice pe barul subcomisiei și acestea au constituit baza acestui raport. În ultimele săptămâni am avut câteva întâlniri foarte interesante cu toți cei care în structurile europene sunt implicați în acest domeniu legat de apărare și securitate. Desigur, am discutat cu Agenția Europeană pentru apărare, am avut uh, întrevederi îndelungate, timp de mai bine de câteva ore, cu președintele comisiei, cu o serie întreagă de experți, de specialiști. Am consultat președinția poloneză care ne-a prezentat opinia sa. Toate aceste elemente se reflectă în raport și sper că împărtășiți observațiile noastre. Cred de asemenea că înainte de a aborda subiectele cheie, temele cheie ale raportului, este cazul să spunem că evaluarea situației actuale în materie de securitate și apărare, în materie de politici ale statelor membre, și ale structurilor Uniunii Europene sunt asemănătoare. Discutând cu reprezentanții Serviciului de Acțiune Externă, discutând cu reprezentanții statelor membre, am putut constata că toți subliniază ideea că avem nevoie de măsuri de redresare rapidă și eficientă. toată lumea împărtășește ideea că avem nevoie de acțiuni comune și ținând seama de conținutul raportului de situația actuale, actuală de criza financiară, constatăm că acestea afectează toate statele membre. În numeroase state membre există tendințe asemănătoare cu cele de pe plan mondial, respectiv tăierea bugetelor uh, destinate apărării, aceste reduceri bugetare sunt caracteristice în ultimele luni în Iran, de exemplu, uh, și au uh, o importanță deosebită în acest context specific. Ne-am întâlnit cu experți britanici care ne-au spus că, în comparație cu Polonia, Marea Britanie dispune de un buget uh, de apărare impresionant, dar experții au constatat că pentru continuarea acțiunii forțelor britanice în cadrul NATO ar trebui ar fi necesară cheltuirea întregului buget, deci nu există mijloace suficiente pentru a continua uh, această acțiune. Am citat exemplul Marii Britanii, care dispune de un buget de apărare mult mai important decât cel al Poloniei, de exemplu. În raport subliniez și un alt aspect. Dacă am calculat sumele totale ale bugetelor de apărare ale tuturor statelor membre, am ajunge la niște sume importante, aproape 200 de miliarde de euro. Dacă comparăm aceste bugete cu bugetul Statelor Unite, obținem o imagine care ne arată că bugetele noastre sunt de trei ori mai mici decât cele ale Statelor Unite. În ciuda cooperării între statele membre ale Uniunii Europene și NATO, constatăm că multe acțiuni sunt uh, finanțate de uh, NATO, în timp ce acțiunile finanțate de Statele Unite sunt mult mai numeroase decât de statele membre ale Uniunii Europene. Um, te, experții cu Cred că am uh, discutat toate subiectele cheie ale acestui raport uh, pe care mi-am permis să vi-l supun atenției. Experții Agenției Europene pentru Apărare au subliniat că în pofida diminuării bugetelor de apărare în statele membre, acești 200 uh, de miliarde de euro înseamnă oricum uh, mai mult decât ale altor puteri precum Japonia, China și Rusia la un loc aceste țări cheltuiesc mai puțin decât noi pentru domeniul apărării. Există și un alt element care trebuie luat în considerare și anume faptul că cheltuielile de cu echipamentele sau cu dotările cresc, deoarece aceste echipamente devin tot mai sofisticate, tehnologiile devin tot mai sofisticate. Așadar, în calitatea noastră de membri ai Uniunii Europene, trebuie să strângem rândurile și să avem o cooperare mai strânsă. Ar trebui, de exemplu, să avem o planificare comună, astfel încât să ne extindem capacitățile. Astfel uh, vom crește și eficiența cheltuielilor noștri, adică aceiași bani, aceleași sume de bani, datorită unei cooperări mai strânse, ar putea să fie cheltuiți într-un mod mult mai eficient și într-un mod mult mai bine țintit. Mă gândesc în special la aceste activități de pooling and sharing. Um, pe care domnul Popovski le-a, le menționat ieri de mai multe ori. De altfel și noi am discutat despre acest concept uh, în această formulă de mai multe ori. Așa cum am constatat și ieri, acest concept de pulling and sharing este o idee, un vis oarecum, care a început să îmbrace o formă concretă, mai ales în țările scandinave. Iar astăzi, acest concept uh, devine mai mult decât un vis, devine o necesitate. Iar această idee trebuie să fie pusă în aplicare la o scară largă. Nu trebuie să fie vorba doar de un grup mic de state. Idealul ar fi ca toate statele membre să se asocieze la această formulă. Avem exemple bune în această privință de la care putem să pornim. Oricum ar fi, aprofundarea cooperării ar trebui să meargă tocmai în această direcție. De altfel, ieri domnul Mati Popovski a citat câteva proiecte care merg în această direcție și mă gândesc că este o veste foarte bună că aceste proiecte au fost discutate în cadrul întâlnirii informale a miniștilor apărării de la Wroclaw. Domnul Popovski ne-a spus că putem să discutăm despre aspectele medicale, despre formarea sau pregătirea profesională a anumitor categorii de personal, piloți de elicoptere, de exemplu. Nu am să listez acum uh, toate orientările pe care le-a prezentat dumnealui, dar oricum aceste activități ar trebui să mm, uh, țină seama de structura și organizarea cheltuielilor, pentru că aceste formule ne pot ajuta să optimizăm cheltuielile oricare ar fi uh, cuantumul acestor bugete, fie că rămân la nivelul de astăzi, fie că vor fi diminuate în continuare. Dacă acesta din urmă scenariu va fi valabil, necesitatea unei cooperări strânse va deveni și mai mare. Există un alt aspect important și anume sprijinirea cercetării și dezvoltării tehnologice în uh, domeniul apărării. Sigur că putem uh, deplânge faptul că doar 1% din cheltuielile globale pentru apărare uh, este destinat cercetării și dezvoltării tehnologice în statele membre ale Uniunii Europene. Acest procent uh, este unul insuficient, trebuie să spunem clar acest lucru. Iar dacă Uniunea Europeană dorește să joace un rol uh, și uh, să aibă um, o poziție de actor mondial în domeniul dezvoltării tehnologice, atunci trebuie ca această sumă, trebuie ca acest procent uh, să fie majorat și trebuie să devină o prioritate pentru noi. În raportul meu uh, mai subliniez un lucru și anume că Agenția Europeană pentru Apărare are un rol foarte important de jucat în acest domeniu și cred că această instituție este subestimată de o bună parte din uh, statele membre ale Uniunii Europene. Bineînțeles că în acest raport există foarte multe elemente pe care aș vrea să vi le detaliez, însă știu că ați primit raportul și probabil că l-ați parcurs, așa că mm, aștept uh, bucuros comentariile dumneavoastră. Eu mă angajez să-mi continui activitatea pe marginea acestui raport iar acum uh, am să mă limitez doar la ceea ce v-am spus uh, deocamdată. Dacă vom avea timp, voi lua din nou cuvântul la finalul discuției, dar deocamdată atât în ceea ce mă privește. Mulțumesc foarte mult! Cred că acest raport uh, este complet și um, trece în revistă toate aspectele pe care le-am discutat pe această temă. În ceea ce mă privește, aș dori să menționez că o parte importantă a raportului se referă la baza industrială europeană și uh, constat cu plăcere acest lucru. Sigur, uh, săptămâna trecută, comisarul, um, președintele Comisiei Barroso a menționat această axă comună drept prioritate și rămâne să detaliem ce urmează să fie făcut, dar cred că în rolul nostru ar trebui să incităm Comisia, să încurajăm Comisia să ne dea și mai multe detalii cu privire la strategia sa în domeniu. Și, bineînțeles, trebuie să dăm un impuls politic în plus față de ceea ce s-a făcut până acum. Domnul Galer a cerut să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, îi mulțumesc și lui Cristof Lizec pentru că ne-a prezentat acest proiect uh, de raport, care este unul extrem de bun. Din uh, motive întemeiate ne-am aplecat asupra acestui uh, subiect și uh, am ales să abordăm subiectul în această subcomisie pentru că toate aceste teme sunt de actualitate, iar criza financiară reprezintă o oportunitate pentru întărirea cooperării și pentru extinderea cooperării în domeniile care au fost menționate în raportul domnului Liz. Lizec. De asemenea, mă bucur că Uh, în uh, rândul Consiliului, constatăm o voință de a uh, merge mai departe, dar cred că nu este suficient să ne bazăm doar pe vorbe. Acum cred că trebuie să trecem la fapte. Colegul nostru spune că Agenția de Europeană de Apărare ar trebui să fie elementul central în ceea ce privește coordonarea planificării apărării, tocmai pentru a veghea și pentru a se asigura că aceste planuri sunt compatibile între ele. De asemenea, pe baza acestor elemente trebuie să se găsească modalități comune de cooperare. Cred că atunci când punem în comun lucruri care există deja, putem să lucrăm mai bine. Cred că putem să facem acest pooling and sharing, asta ca să folosim uh, terminologia din engleză. Oricum, uh, cred că 300 de proiecte au fost uh, colectate. Există o listă a acestor proiecte și cred că acum este important să trecem cu adevărat la acțiune. Și trebuie să definim uh, care sunt motoarele politice uh, pentru ca în realitate să vedem ceva concret, ceva palpabil. Cred că există o mare divergență în uh, ceea ce privește mm, uh, sectorul apărării în diferitele state membre și ponderea acestui sector în diferitele state membre. Cred că situația actuală ne impune să dăm posibilitatea tuturor guvernelor naționale să facă un bilanț, un bilanț cu privire la poziția acestei um, industrii, industrii la nivel național și la nivel european. Dacă industria apărării într-o anumită țară uh, permite păstrarea locurilor de muncă, atunci acesta poate să fie un obiectiv prioritar pentru guvernul din țara respectivă. Iar aceste lucruri trebuie să fie bine Să spunem că avem uh, o întreprindere care se află într-o regiune periferică și care permite conservarea locurilor de muncă. Iar dacă acesta este un uh, considerent național, poate că ar fi dificil să concepem um, Uh, o dimensiune europeană a acelei industrii. De aceea noi suntem cei care trebuie să vedem cum putem schimba această stare de spirit. Aceste interese și considerente naționale adesea ne încetinesc activitățile la nivel european. M-am gândit la toate aceste lucruri și am intenția să depun un amendament pe această temă, pentru că nu am regăsit acest aspect în raport. Uh, poate că am putea să ne gândim mai bine cu cei uh, de la nivel local, pentru că ei cunosc cel mai bine situația de acolo, astfel încât să lucrăm în paralel. În sensul că să permitem uh, continuarea dezvoltării în anumite regiuni și, pe de altă parte, să acceptăm ca în materie de apărare și securitate comună, pentru că avem uh, fonduri la dispoziție, să ne concentrăm mai mult pe considerente regionale. Deci trebuie să îndepărtăm uh, această teamă a politicienilor cum că vor pierde la nivel național pentru că vor suprima niște structuri regionale importante. Și cred că aleșii locali care sunt până la urmă cei care mm, Uh, vor uh, veghea la repartizarea fondurilor structurale vor fi interlocutorii noștri privilegiați, pentru că astfel în aceste regiuni vom crea sinergii maxime pentru a compensa deficiturile financiare. Mulțumesc! Merci, uh, Madame Nicolai. Mulțumesc, doamna Nicolai. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-l felice pe domnul Lizec pentru acest raport foarte ambițios. Consider că raportul acoperă multe subiecte și, de asemenea, recomandarea recomandările făcute sunt semnificative. Vreau să subliniez faptul că industria de apărare nu face subiectul crizei sau nu este un, o criză nouă pentru că afectează mai mult această industrie, dar Mm, situația dificilă se menține de mult timp în industria de apărare. Cred că trebuie să încercăm să găsim soluția pentru a transforma această criză într-o oportunitate. Și consider că este necesar să reevaluăm aceste elemente, prioritățile încă de astăzi, pentru că, din păcate, nu am avut o tradiție îndelungată a cooperării și e momentul uh, în care statele membre trebuie să coopereze. Aceasta e o chestiune. Când mă uit la abordarea comună, văd că în istoria noastră avem un tip foarte bun de cooperare. Mi-aduc aminte de Eurofighter, un proiect mai vechi a fost uh, una dintre cele mai uh, bune practici și uh, proiectul franco-italian care a fost încununat de succes. Ce am putea face astăzi pentru a încuraja acest gen de cooperare? Pentru că, din păcate, nu sunt multe state membre capabile să aibă viziunea în legătură cu această capabilitate. Din păcate, în raportul dumneavoastră aproape nu s-a spus nimic despre interoperabilitate. Trebuie să discutăm acest lucru pentru că deși avem uh, capacitățile de a răspunde la amenințări, trebuie să asigurăm uh, interoperabilitatea sistemelor de apărare. E mai ieftin dacă reacționăm împreună. Din acest motiv, trebuie să existe o cooperare strânsă și să încurajăm o așa numită cooperare transfrontalieră. Trebuie să discutăm și codul de conduită în uh, achizițiile publice în domeniul uh, apărării, pentru că e foarte important ca multe state membre să accepte transparența și concurența în sectorul apărării. Din păcate, nu sunt multe țări care să se alăture acestui proiect, dar trebuie să depunem eforturi ca toate țările europene să se realieze acestui proiect pentru a evita corupția în sistemul de achiziții în apărare. Dumneavoastră nu spuneți nimic despre aceasta, dar din păcate e multă corupție în acest sistem. Trebuie să discutăm de asemenea despre catalogul forțelor. Obiectivul principal de la Helsinki, nu există o evaluare în legătură cu acest proiect, acest Helsinki Headline Goal care există și acest proiect trebuie să poată să își îndeplinească sarcini. Avem uh, acțiunea de capacitate europeană și planul adoptat la summitul de la Laken, care a stabilit o țintă până în 2010. Există de asemenea și ar trebui să existe comentarii cu privire la forțele de jandarmerie. Cred că trebuie să elaborăm o strategie a industriei de apărare și a capacității pentru a reacționa la toate amenințările. Dacă ne uităm la cooperarea strânsă, jandarmeria s-a implicat în multe acțiuni comune la nivelul Uniunii Europene și consider că trebuie să subliniem acest lucru și să încurajăm statele membre să dezvolte și să crească capabilitatea jandarmeriei europene de reacționare. La summitul de la Lisabona s-a discutat uh, strategia de uh, apărare în domeniul cibernetic, uh, achizițiile legate de acest domeniu trebuie să se transpună în aplicare, trebuie să există o reacție și la amenințările pe plan cibernetic. Vă propun ca în diverse amendamente să recomandați statelor membre să se să examineze aprofundat această amenințare și să încerce să propună capacități de apărare pentru a combate această amenințare. Piața echipamentelor de apărare poate că ar trebui să o discutăm, pentru că, din păcate, nu am avut o discuție reală în acest Parlament în legătură cu offset. Putem discuta sprijinul juridic al offset în interiorul Uniunii Europene conform tratatului? dar foarte multe bune practici în offset și sunt multe state membre care lucrează împreună în industria de apărare utilizând offset. Forța de apărare, chiar și forțele engleze și multe altele. Una dintre principalele priorități pentru noi este de a menține în această industrie locurile de muncă în interiorul Uniunii Europene și de a promova capacitatea Uniunii Europene de modernizare și de a avea proiecte comune competitive. Trebuie să evităm uh, duplicarea, suprapunerile în cercetare, să utilizăm capacitatea fiecărui stat membru pentru a promova lucrurile de care dispun ca să fie cel mai bun răspuns pentru modernizarea echipamentului și poate să discutăm puțin mai mult despre faza directivă europene privind achizițiile în domeniul apărării. Există niște sugestii, am discutat opinii, nu acum e momentul să discutăm toate amendamentele pe care doresc să le introducă liberalii la raportul dumneavoastră, dar este un raport într-adevăr bun și consider că avem ocazia cum ne-a cerut Comisia, să dăm o nouă tendință și să relansăm dezbaterea pentru a avea o politică comună de securitate și apărare. Mulțumesc, doamna Copacu. Mulțumesc, domnule președinte. Criza financiară internațională pune la, sub mare presiune cheltuielile de apărare dar arată și elementele de ineficiență care trebuie să fie eliminate de urgență. Iată de ce aș vrea să-l felicit pe domnul Lizec cu privire la acest raport care vine la momentul oportun. Recunoaștem cu toții faptul că nu există alternativă reală la disciplina bugetară și știm că acest lucru e adevărat pentru majoritatea, dacă nu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, după cum majoritatea colegilor au recunoscut deja, Trebuie să vedem care este situația generală, să o privim ca oportunitate și nu ca blocaj de neevitat. Oportunitatea de a introduce reforme structurale pe plan național și european pentru a investi resursele disponibile cu mai mare înțelepciune, pentru a trata cu mai mare seriozitate lupta împotriva corupției, pe lanțul de distribuție, dar și oportunitatea de a promova pull and sharing în training, în logistică, să intensificăm eforturile comune în cercetare și dezvoltare. E prima discuție, deci doream doar să subliniez cinci aspecte generale și cred că avem cu toții șansa să revenim mai detaliat uh, la o discuție ulterioară. Prima recomandare la de raport este ca discuția să insiste mai mult pe cadrul PESC și strategia europeană de securitate să fie menționată, să identifice amenințările provocările de securitate pentru Uniunea Europeană. Apărarea, nevoile de apărare sunt determinate de amenințări și trebuie să ne concentrăm mai mult pe modul în care Uniunea Europeană poate să fie actor credibil pe scena internațională și să răspundă cu eficacitate la situații de criză, în special în uh, zonele învecinate. În același timp avem nevoie de o reexaminare periodică a strategiei europene de securitate, să stabilim obiective comune Um, nu neapărat legat de criza financiară, trebuie să utilizăm resursele disponibile limitate pentru eficiență maximă, cu atât mai mult contextul crizei. Și acum ajung la a doua recomandare. Nu toate amenințările pot fi eliminate prin mijloace militare. Nu trebuie să uităm de beneficiul global al dezarmării și non-proliferării. Iată deci ce aș vrea să văd un paragraf pentru instrumente cu caracter nemilitar pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană a treia idee la care vreau să mă refer este legată de reconstruirea propusă a industriilor europene. Mă îngrijorează că se favorizează concentrarea și aspecte legate de ocuparea forței de muncă în alineatul 37. Dacă reconstrucția este o necesitate sau ceva de ceva inevitabil, trebuie să vedem ca șanse de consolidare în bazei industriale europene pentru a menține locurile de muncă existente și să sperăm să creăm altele, uh, fără a mări costurile echipamentelor de securitate și să asigure aprovizionarea cu astfel de echipament. Deci mai degrabă e nevoie de specializare de caracter complementar al industriilor europene, combinat cu un apel pentru a se face reformele necesare, pentru a elimina toate deficiențele care împiedică inovarea și reprezintă obstacole în cooperarea industrială și dăunează competitivității industriei de apărare în Uniunea Europeană și pe plan mondial. Al patrulea punct. Sunt întru totul de acord cu faptul că trebuie să sprijinim rolul Agenției Europene pentru Apărare și în ceea ce privește coordonarea și planificarea de activități de cercetare comune în domeniul apărării. Cu toate acestea, aș face un apel și pentru o participare mai largă la programele comune și faptul că niciun stat membru, ca principiu, ar trebui să fie exclus este important să se promoveze procese uh, care să se concentreze pe partea europeană și nu pe aspectele legate de industrie, care să corespundă nevoilor reale ale societății. Și ultimul aspect la care aș dori să mă refer, pentru diversele inițiative regionale de pooling and sharing, le salut ca bun început, dar în același timp aș cere pași suplimentari și cooperare reală pe plan european. În această privință, un exemplu favorabil de menționat în raport este decizia recentă a Italiei și Spaniei să adere la inițiativa Weimar, cu obiectivul declarat de consolidare a politicii europene de apărare, pentru că acesta ar trebui să fie obiectivul nostru comun principal. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului Lize pentru că ne-a dat ocazia să avem o discuție atât de productivă și data viitoare o să vă prezint mult mai multe detalii în comentarii. Mulțumesc foarte mult. Doamna Conberg. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur celor care au mulțumit domnului Lizek pentru un raport interesant și cuprinzător. Cred că e foarte interesant să transformăm criza economică într-un avantaj și să vedem cum poate fi utilizată pentru a promova unele dintre ideile politicii de apărare și securitate comună. Mai întâi aș dori să vă transmit scuze pentru absența colegului Butikov, care este raportor din umbră de la Vers și nu a putut să fie prezent și voream doar să vă transmit uh, ideea că vom fi foarte interesați să discutăm cu dumneavoastră, mai ales alineatele de la 29 la 32, unde uh, noi și verzii uneori avem dezacorduri, dar sunt convins că vom ajunge la un compromis. În nume propriu aș vrea să subliniez, pe lângă comentariile care au fost făcute aici în contextul politicii de apărare și securitate, aș vrea să comentez asupra cooperării în industria de apărare. Cred că una dintre părțile cele mai importante și e bine reflectată în raport, regulile privind achizițiile, achizițiile publice, e un aspect uh, important unde industria de apărare și Agenția Europeană pentru Apărare este un actor cu un rol uh, favorabil. Multe dintre industriile europene de apărare concurează nu doar pe piața internă, ci și la piața de exporturi și aș vrea să aud comentariile domnului Lize cu privire la acest aspect, cum să tratăm această concurență internă. Restructurarea sau realizarea de consorții sunt singurele căi pe care le avem la dispoziție. Un al treilea comentariu se referă la internaționalizarea industriei europene de apărare. Cât de europeană mai e industria europeană astăzi și în viitor? Cum ar trebui să tratăm această dimensiune de proprietate tot mai internațională în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lusing! Ja, vielen Dank. Ich kann mich vielen Bemerkungen meiner Mulțumesc foarte mult. Mă asociez și eu părerilor exprimate de colegii mei eh, înainte, în special de părerile doamnei Copa. Cred că în momentul de față suntem într-o situație caracterizată prin multe contradicții. Prima este, după părerea mea, faptul că în Europa trăim într-o situație de pace, într-un context de pace. Teritoriul european nu este atacat de nimeni, dar în contradicție cu acest lucru, ă, bugetele apărării sunt din ce în ce mai mult mai importante și există din ce în ce mai multe intervenții în afara teritoriului european. A doua contradicție fundamentală, după părerea mea, se referă la resursele eh, care scad, resursele de care dispunem eh, în mare scădere în comparație cu nevoile crescânde ale noastre. Apoi interesele economice naționale existente la ora actuală în contradicție cu interesele complexului militar-industrial. Doamna Copa afirmat pe drept cuvânt că trebuie să ne punem întrebarea cine determină bugetele de apărare, interesele economice, complexul militar industrial amenințările la care suntem supuși. Constituția țării mele, care este legea fundamentală națională, subliniază în mod pozitiv faptul că armata germană este o armată de apărare stricto sensu. Dar există amenințări asupra teritoriului. O altă contradicție care îmi apare se referă la creșterea cheltuielilor de apărare și mijloacele reduse consacrate de statelor uh, membre pentru uh, vindecarea suferințelor existente în lume. Există contracte de apărare și de înarmare cu Grecia de, cu o valoare de câteva milioane, milioane deși nu am constatat nicio cerere în favoarea scăderii bugetului militar. Suntem o uniune bazată pe valori comune, dar nu facem nimic pentru a împiedica exportul de armament. Cerem dezarmarea tuturor forțelor armate ale țărilor membri până la o, un, o armată strict necesară numeric. Vă mulțumesc! Mai avem două intervenții, domnul Chelamen. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un început foarte bun al colegului Lizec de a aborda o situație foarte dramatică. Pentru mine, unul dintre cuvintele cheie ale acestui raport este reduceri fără precedent în cheltuielile sectorului de apărare european. Asta înseamnă că astfel vom submina credibilitatea capacității noastre de apărare. Resursele noastre vor continua să fie puse sub presiune și uh, este foarte greu, uh, ar fi foarte greu să gestionăm două sau trei crize simultane în cazul în care acestea ar apărea. Iar dacă Europa încă dorește să joace un rol global, atunci, așa cum s-a subliniat și în raport, cheltuielile celor 27 se ridică la doar o treime din cheltuielile de apărare ale Statelor Unite. Cred că există mai multe probleme importante pe care colegul Lisek le-a abordat în raportul său. Una se referă la acest concept de pooling and sharing al capabilităților, iar aceasta trebuie să fie o considerată o necesitate și nu o opțiune. Apoi, rolul cercetării și tehnologiei în cheltuielile de apărare. Dacă acestea se limitează la doar 1% din cheltuielile totale, atunci uh, situația nu este foarte bună, este mult prea puțin. Apoi uh, se pune problema standardizării echipamentelor. Aceasta presupune depășirea intereselor naționale. Dar cred că și acesta este un punct foarte important al credibilității noastre. Dacă suntem uh, serioși în ceea ce privește apărarea europeană, trebuie să depășim aceste separări și divergențe naționale și trebuie să încercăm să ne consolidăm și să ne punem la oaltă industriile de apărare. Apoi s-a spus că criza financiară este și o oportunitate de a face progrese. Însă trebuie să avem grijă ca acesta să nu rămână doar un slogan este nevoie de eforturi serioase în acest sens. De aceea, mă aștept ca acest raport să fie adoptat și să transmită un mesaj transpartinic puternic din partea Parlamentului European către Comisia Europeană și, bineînțeles, către statele membre. Așadar, așteptăm cu interes un succes al acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc, în fine, domnul Gualtieri. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori să-l felicit pe domnul Lizec pentru uh, această activitate și pentru acest raport foarte amănunțit și foarte serios foarte bine pus la punct, care reprezintă cu siguranță o bază excelentă pentru continuarea activității noastre în comun în toate grupurile reprezentate în această comisie. Aș dori de asemenea să evidențiez două aspecte politice care au fost menționate parțial de către doamna Copa și din partea grupului uh, socialiștilor și democraților, noi uh, cerem o aprofundare a acestor puncte. Nu este vorba neapărat de niște propuneri uh, concrete, pentru că, în general, împărtășim uh, majoritatea ideilor propuse de raport. Vrem doar să vedem cum putem să poziționăm aceste probleme cu care se confruntă industria apărării în această perioadă de criză și cum putem să încadrăm toate aceste elemente într-un cadru politic. Acestea sunt uh, puncte care sunt uh, interconectate. În primul rând, cred că în acest raport ar trebui să facem o alegere între două mesaje foarte diferite. Primul mesaj este că Europa cheltuiește prea puțin, pentru că 200 de miliarde nu înseamnă decât o treime din ceea ce cheltuiesc americanii. Iar al doilea mesaj este următorul, deoarece nu putem uh, să cheltuim uh, mai mult și va fi inevitabil să reducem cheltuielile, va trebui să schimbăm modul de a cheltui, va trebui să cheltuim mai inteligent. Și dacă facem acest lucru, vom putea nu doar să menținem nivelul actual, ci vom putea să creștem considerabil capacitățile Uniunii Europene pentru că aceste 200 de miliarde reprezintă o cumulare a celor 27 de bugete naționale. Iar uh, cu acești bani uh, producem aceleași lucruri. Există anumite repetări, există anumite suprapuneri și uh, raportul între această sumă și efecte este unul negativ. Adică modul de a cheltui nu este neapărat cel mai bun și de aceea în acest raport ar trebui să se insiste mai mult asupra modalităților de a cheltui banii. Pe de o parte, suntem pentru întărirea capacităților sectorului apărării, iar pe de altă parte, credem că în momentul de față, pentru Europa, nu se pot crește cheltuielile în domeniul apărării. Există și o altă problemă pe care aș dori să o menționez. În acest raport se regăsesc uh, propuneri foarte interesante foarte bune. Se face o propunere pentru întărirea capacităților de pooling and sharing. Sigur, este foarte frumos să vorbim despre pooling, pooling and sharing, dar asta reprezintă uh, o serie întreagă de concepte și de aceea cred că în acest raport ar trebui să aprofundăm mai mult acest uh, aspect. Apoi uh, trebuie să vorbim despre mecanismul de la Atena și despre alte mecanisme. Sigur, există foarte multe propuneri pe care le împărtășesc, dar aceste propuneri vor fi cu atât mai puternice și mai pertinente cu cât se vor referi la îmbunătățirea capacităților sectorului apărării. Cu alte cuvinte, aceste propuneri trebuie să ne permită să construim uh, cu adevărat o politică de apărare comună o politică veritabilă de apărare comună la nivel european în acest raport nu trebuie doar să uh, reluăm uh, niște puncte politice sau puncte instituționale pe care le-am discutat uh, și cu alte ocazii. Este, nu este un raport care să se refere la cadrul politic, în care să se repete la nesfârșit aceleași lucruri. Din potrivă, Trebuie să fie un raport cu propuneri foarte concrete și am putea să consolidăm spiritul acestui raport stabilind o legătură mai strânsă între propunerile care se regăsesc aici și politica europeană de securitate și apărare. Și bineînțeles asta în perspectiva unei apărări comune. Este vorba de niște angajamente foarte puternice uh, este nevoie de schimbarea mentalităților astfel încât să punem la oaltă resursele și să renunțăm la o parte din suveranitate. Este clar că acest proces nu se poate face fără întărirea acestor instrumente și instituții care țin de politica de securitate și um, apărare. Dacă continuăm să avem 27 uh, de politici de apărare diferite, atunci uh, procesul va fi foarte dificil. Îl cunosc foarte bine pe domnul Lizec și știu că textul nu merge în această direcție, dar mi-aș permite să-i dau un uh, sfat cu privire la formulele utilizate în acest raport, care, repet, este excelent și oricum felicitări. Mulțumesc. Acum o concluzie din partea raportorului. <clears throat> Dziękuję bardzo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, în primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor coordonatorilor și raportorilor din umbră pentru observațiile făcute. Acestea sunt de mare valoare. Am uh, auzit multe propuneri constructive și, de asemenea, multe întrebări care mă bucură. Nu pot însă să astăzi la toate aceste întrebări, știți foarte bine acest lucru. Dacă aș fi în posesia răspunsului la toate întrebările, aș putea să ocup un loc, un post mult mai important în Uniunea Europeană. S-a vorbit aici și despre concurență, care s-ar afla la originea slăbiciunii industriei de apărare – deci la originea multor probleme cunoscute, pe care le cunosc uh, țările. Mi-aduc aminte de o situație în care, la o întâlnire cu o persoană implicată de multă vreme în uh, domeniul apărării, fost ministru al apărării în țara respectivă, și această persoană m-a întrebat cum vreți să existe uzine și întreprinderi eficiente în Europa dacă vrem să construim în Europa, de exemplu, patru tipuri de avioane de vânătoare, în timp ce în Statele Unite există doar două uh, uzine și produc cinci tipuri. Uh, nevoile armadelor europene ar fi de 15 avioane de vânătoare pe an, spre exemplu. Deci cum să nu fie probleme în aceste uzine? Cum să poată ele exporta? Avem 15 uh, uzine care produc tancuri și uh, asemenea echipamente. În Statele Unite există doar 3 uzine în timp ce nevoile armatelor europene sunt de trei ori mai mici decât nevoile armatei americane. În sfârșit, avem mai multe eșantiere navale care uh, fab, produc uh, nave. În Statele Unite nu există decât două șantiere navale, dar acestea produc uh, nave de război. Iată o realitate dureroasă existentă pe continentul nostru. Iată o situație dificilă, mai ales că aceste uzine au o situație economică foarte fragilă, reușesc cu greu să-și vândă producția. Acestea sunt aspecte de care trebuie să ținem seama. S-a vorbit aici și de alte aspecte extrem de importante în materie politică. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la colaborarea sau la mesajul pe care trebuie să-l adresăm oamenilor politici, nu numai miniștrilor apărării, ci și parlamentelor, comisiilor de apărare din instituțiile statelor membre. Domnul Galer a vorbit despre cooperarea politică interregională, oamenii politici pe plan regional au un rol din ce în ce mai important de jucat în uh, viața economică, în producția industrială din uh, țările respective. Mai multe persoane m-au întrebat care este principalul destinatar al raportului pe care îl prezint. Eh, iată că din nou s-a pus această întrebare. Raportul servește unei evaluări mai exacte a situației noastre, dar se adresează mai ales oamenilor politici din statele membre la toate nivelurile. De aceea vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea de care ați dat dovadă. Sunt încrezător că vom putea elabora un raport bogat în conținut cu un mesaj care va fi sprijinit de Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc! A fost un prim schimb de idei pe baza raportului. Vă reamintesc datele limite pentru uh, depunerea amendamentelor 19 octombrie. Vom analiza aceste amendamente în subcomisie pe 10 noiembrie. Mulțumesc uh, lui Cristof și tuturor grupurilor politice pe care le rog să își trimită și să-și facă observațiile în toate aceste săptămâni. Vom trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Îl invit pe Alain Leroy să binevască să vină aici la prezidiu. Fantazione. Mulțumesc, mulțumesc. Bien, chers collègues, nous... Stimați colegi, Reluăm deci cu punctul 2 de pe ordinea de zi. Am marea plăcere să-l salut pe Alain Leroy, care acum câteva săptămâni și-a uh, părăsit postul de secretar general adjunct la Națiunile Unite și director al uh, Departamentului de Operațiuni de Menținere a Păcii, pe care le-a ocupat timp de trei ani. Are o bogată experiență în materie de gestionare a conflictelor și a situațiilor post-conflict. Vă reamintesc doar trei eh, afectări importante la Sarajevo în timpul războiului din 93-95, eh, după aceea Kosovo, când a fost eh, atașat secretarului general al Națiunilor Unite, este un post de prefect, dacă vieți comparabil. Și, în sfârșit, reprezentant al Uniunii Europene în fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. În momentul crizei din 2001 Acestea au fost doar câteva posturi pe care le-a ocupat Alain Leroy. El cunoaște foarte bine zonele de risc, relațiile între Uniunea Europeană și Națiunile Unite și ONU reprezintă un punct important în atenția noastră a Parlamentului Uniunea Europeană trebuie să devină un actor mai angajat în gestionarea situațiilor de criză și v-aș ruga să ne spuneți cum ați funcționat ca european în fruntea acestor departamente ale ONU. Ne interesează experiența dumneavoastră instituțională. Aș dori să ne vorbiți mai mult despre acest departament de menținere a păcii. Ținând seama de experiența dumneavoastră și de actualitatea recentă, suntem nerăbdă, nerăbdători să vă aflăm părerea asupra unor chestiuni arzătoare, cum ar fi desfășurarea unor forțe importante de menținere a păcii, nașterea noului stat, Sudanul de Sud și uh, multe alte situații uh, actuale din Africa. Uh, nu vom abuza de libertatea dumneavoastră de a vă exprima, ne veți împărtăși ceea ce veți dori. Dau cuvântul vicepreședintelui Pașcu pentru că organizăm împreună această activitate. Um, Mulțumesc, domnule președinte, <clears throat> și eu vreau să vă urez uh, bun venit în numele Comisiei pentru Afaceri Externe. După cum a spus uh, colegul meu, domnul președinte Danjen, aveți uh, o formație tehnică, după care Ați avut o experiență instituțională internă în Franța și în alte posturi, dar și în afaceri externe, mai ales la ONU. Iată de ce, după cum am spus, sunteți uh, deținători unei experiențe foarte bogate și relevante pe care suntem uh, dorni să o auzim prezentată astăzi, deci vă rugăm să luați cuvântul. Merci, monsieur le président Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă. Mulțumesc, domnilor parlamentari, pentru invitația de a vă vorbi. Voi vorbi în special de Departamentul de Menținere a Păcii. Succesorul meu a depus jurământul ieri. Eu nu mai ocup acest post din 23 august Evoluția recentă și istoricul acestei, acestor forțe de menținere a păcii vor fi punctul prim de care mă voi ocupa, apoi voi vorbi despre situația în Sudan, Congo, coasta de Fildeș, Libia, Afganistan și, în sfârșit, un al treilea punct, ce trebuie să facem pentru a ne reforma ce facem împreună cu Uniunea Europeană și cum ar trebui să acționăm pentru a face mai mult și aceasta în calitatea mea de fost reprezentant special al Uniunii Europene. În primul rând, aș dori să vă prezint cifrele. Este vorba de 120.000 de oameni 82.000 de oameni, 22.000 de civili, restul polițiști și jandarme, a doua armată uh, care își desfășoară forțele în Europa după armata americană. Sunt cifre importante. În ultimii ani au crescut foarte mult aceste forțe. Acum avem 120.000 de căști albastre față de 20.000 câte existau în trecut. Chiar anul acesta două noi operații au fost uh, lansate, una în Sud-Sudan și apoi o misiune specială care nu era prevăzută pentru menținerea păcii și pentru a putea răspunde situațiilor de criză. Iată un volum foarte important de muncă. Primele operațiuni de menținere a păcii au, fost, au avut loc în 48. Este vorba de UN, o misiune de observare în Orientul Mijlociu, această misiune există în continuare, e vorba de o misiune tradițională de menținere a păcii. Avem una în Cașmir, creată în 49, una în Cipru din 64, cu 800 de mii de oameni și uh, aceste uh, forțe mențin linia de separație, apoi pe vârfurile Golan, înălțimile Golan, tot o misiune de observare și de uh, separare a forțelor israeliene și libiene. Acestea sunt uh, forțele tradiționale. Avem apoi operații pe scară largă și cu multe dimensiuni. Republica Democratică de Congo. De asemenea, în Republica Democratică Condro, misiunea are mandatul dat de Consiliul de Securitate cu 41 de sarcini distincte, printre care, o să menționez câteva, să ajutăm forțele armate să luptăm împotriva rebelilor, um, asistență la alegeri, reforma politicii de securitate, demobilizare, dezarmare, 41 cu totul uh, sunt zeci de pagini ale raportului pentru a vedea că acum Activitățile sunt mult mai diverse, au și caracter politic și mult mai complexe. Câteva cuvinte, poate, cu privire la noile provocări în aceste misiuni, unde Uniunea Europeană poate să-și aducă o contribuție importantă. Vreau să semnalez că sunt două sau trei chestiuni noi. Mai întâi, numărul de sarcini tot mai mari, aspectul multidimensional, apoi nevoia de a fi mult mai robuști. Prima dată când am folosit, la început utilizăm armele numai pentru autoapărare, dar acum e clar că utilizăm armele și pentru autoapărare, dar și de apărare a mandatului. Și tot mai mult am recurs la arme, am făcut-o în de Fildeș, cum a spus președintele, în prealabil în Congo, avem elicoptere de atac în Congo, care de mai multe ori au trebuit să treacă asupra rebelilor în situații delicate. Deci e vorba de un caracter mai robust. Sunt căști albastre, dar mai uh, solide, mai robuste. Și în al treilea domeniu în care experiența europeană a soldaților europeni, experiența politică europeană ne pot ajuta, este vorba de apărarea, de protecția civililor. Fiecare nouă misiune avem și acest mandat de apărare a civililor, care ține de o frază a Consiliului de Securitate. Misiunea X are mandatul de apărare a civililor în limitele capacităților. E ușor de scris pentru Consiliul de Securitate, e foarte greu de transpus în realitate pe teren. Militarii pe care îi utilizăm, prin definiție, n-au fost instruiți să apere civili. Ei sunt instruiți să îndeplinească diverse sarcini, să lupte, dar să-i apere pe civili e o sarcină foarte dificilă. Am văzut ce dificil a fost și pentru NATO, o sarcină majoră care, atunci când se introduce într-un mandat uh, e reflectată, e urmărită cu atenție de populație, de mass media și am elaborat o strategie foarte sofisticată și detaliată să încercăm să îmbunătățim modul în care facem. Nu o facem în condiții ideale. Mai există în Congo oameni care sunt uciși, deși noi suntem acolo. Uh, mai sunt și femei violate, nu putem nega. E vorba totuși de a face încă progrese importante, dar am făcut mult în ultimul timp. Iată câteva domenii unde trebuie să depunem eforturi importante. Câteva învățăminte de pe urmă unor crize recente, câteva comentarii cu privire la crizele recente. Mai întâi, în legătură cu Sudanul, două lucruri. Ce a mers bine și ce dificultăți există astăzi. Referendumul de pe 9 ianuarie 2011 s-a petrecut în condiții remarcabil de bune. Când o să mă întâlnesc cu colegii europeni, câteva luni înainte, nimeni nu credea că acest referendum se va ține la timp și fără violențe, ceea ce s-a realizat și reuniunea pe care am organizat-o pe 24 septembrie pe lângă adunarea generală ONU cu aproximativ 15 state membre și președintele american Obama s-a autoinvitat, a permis ca toate statele din regiune să cadă de acord cu privire la aceste date și rezultatul să fie respectat de către cei de la Khartoum și de vecinii din Sudan uh, sau de la Sud-Sudan? Întrecerea spune că în legătură cu acest caz al Sudanului, presiunea politică americană poate a fost mai importantă decât cea europeană. Ca european mi-ar fi plăcut uh, să existe o implicare politică în situația din Sudan cu o forță mai mare. Am spus că de câte ori am trecut la COPS, am spus, atenție, Sudanul este cea mai mare țară din Africa cu privire la care există posibilitatea unei divizări, separări în condiții care să stabilizeze, să destabilizeze ansamblul Africii și cu consecințe pentru Uniunea Europeană și întregul continent. Și mă așteptam la o implicare mai puternică a Europei. Europa a numit un reprezentant special întâi cineva din Danemarca, apoi cineva din Regatul Unit, e foarte bine, dar din partea capitalelor europene n-a fost un sprijin foarte puternic când era o criză care ar fi putut să fie foarte gravă. Până la urmă lucrurile s-au petrecut uh, cu bine, dar doream să menționez acest lucru întreg. În, uh, înainte de a trece la Congo, să încheiem cu subiectul Sudan, nu, lucrurile nu s-au finalizat, a fost uh, Um, acest referendum, s-a proclamat un nou stat independent, membru al ONU, acum e nevoie de capacity building, desigur, în condiții foarte complicate, este o țară cu, de mari dimensiuni, cam de dimensiunile Franței, cu 7.000 de persoane, 7.000 de soldați la fața locului, dar, după cum știți, rapoartele între nord și sud, mai ales la regiunile de frontieră, sunt trei regiuni în care cel puțin pentru aceste trei regiuni mai există și lupte și, după părerea mea, influența europeană ar putea să fie mai puternică în ce privește cei de la Khartoum și pentru Juba, cred că, după părerea mea, e un rol important uh, politic care trebuie să fie jucat. Sunt lupte, sunt victime de o parte și de alta și în statul uh, Nilului Albastru mi se pare necesară o acțiune politică pentru a limita, ca să nu mai vorbim de criza care se menține în Darfur, e o situație foarte dificilă. Mai mult de 2 milioane de persoane care și-au părăsit domiciliul și sunt acum în tabere în Darfur, deci e nevoie de o atenție mai puternică din partea Europei. Republica Democrată Congo și acolo e o situație foarte dificilă, tot o țară gigantică, cu stat care are probleme de administrare a teritoriului și încă din anii 60 ne aducem aminte de moartea lui Doug Hammarskjöld în 1961 când vizita misiunea din Congo, fost recent la Stockholm, pentru a 50-a comemorare a decesului secretarului general ONU, Hammarskjöld Congo crede că ONU, oricum în ultimii ani au făcut progrese foarte mari față de situația acum 5 sau 10 ani, mai sunt armate străine pe teritoriul Congo, situația s-a pacificat, se pot ține alegeri pe 28 noiembrie, atât alegeri prezidențiale cât și parlamentare, deci condițiile sunt unite ca acestea să aibă loc. Cred că am reușit să stabilizăm lucrurile cei de la ONU și în special cu eforturi europene, o să revin puțin mai târziu, Polsec, Belgia, Mm. S-au depus multe eforturi și Europa s-a implicat. Ar fi putut face și mai mult. De exemplu, în noiembrie 2008, puțin după ce mi-am uh, preluat postul, orașul Goma a fost amenințat de către rebelii CNDP. Era unul dintre orașele esențiale din răsăritul țării. Am făcut apel, am cerut secretarului general, am semnat o scrisoare pentru reprezentantul pentru politica externă ca să se gândească la un battle group european uh, pentru o perioadă limitată de două trei luni. Am primit un răspuns negativ, dar simțeam că e nevoie de implicare europeană care n-a avut loc, s-au discutat motive, dacă e util sau n-ar fi util. Până la urmă, situația s-a stabilizat din fericire. Un alt caz, Coasta de Fildeș, Cred că toată lumea știe ce s-a petrecut. Sunt evenimente foarte recente. Pe ansamblu, situația de astăzi din Costa de Fildeș s-a stabilizat. Au fost alegeri anul trecut. După aceea, rezultatele au fost contestate, dar în prezent uh, președintele ales legal a, și-a preluat mandatul, situația s-a stabilizat, au fost aproximativ 3.000 de victime în uh, luptele postelectorale și Curtea Penală Internațională a, și-a început activitatea. Președintele Ouattara a precizat clar că toți uh, vinovații vor fi uh, aduși în fața justiției. Cred că din punctul de vedere al Națiunilor Unite, în momentul în care am decis să trecem la armele grele, să combatem aceste arme ale fostului președinte Bagbo, am avut unanimitatea Consiliului de Securitate. Rezoluția 1915 votată pe 30 martie, la câteva zile după rezoluția 1913 pentru Libia, care a fost votată în unanimitate, care ne-a dat mandatul de a lovi, de a preveni utilizarea armelor grele împotriva populației civile. La câteva zile după aceea, pe 4 aprilie, Autoritatea Secretarului General am dat instrucțiuni să se utilizeze armele împotriva acelor arme grele și lecția importantă a fost că am putut să facem acest lucru pentru că știam că există o forță puternică franceză cu rachete de care noi nu dispuneam la căștile albastre și aceste întăriri la câteva zile acest a fost important pentru că forța de foc a căștilor albastre și impactul asupra armelor grele a fost foarte puternic. Deci e un învățământ important și o să revin apoi în uh, acest sens. Câteva cuvinte doar cu privire la Libia, unde știți că nu există nicio operațiune de menținere a păcii din partea ONU. Știu că există un mandat uh, NATO sub mandat ONU, secretar general NATO, domnul Rasmussen, de câte ori se întâlnește cu secretarul general ONU Ban Ki-moon, spune că ansamblul operațiunilor NATO sunt sub mandat ONU și e foarte important în noul concept strategic al NATO, este această voință de a fi întotdeauna sub mandat ONU, nu există menținerea păcii. Acum, de la 16 septembrie, după rezoluția 2009, există o misiune civilă a ONU cu sarcină de a ajuta la pregătirea legilor, reconciliere, adoptarea unei Constituții, formarea poliției, acest gen de sarcini, dar nu o sarcină de menținere a păcii. Am pregătit ca plan de rezervă o operațiune nu de menținere a păcii, ci de supraveghere a încetării focului solicitată de ansamblul țărilor europene, mai multe țări, în cazul în care scenariul ducea la o încetare a focului care trebuie supravegheată. Din acest punct de vedere, evenimentele s-au derulat altfel și CNT, Consiliul Național de Tranziție, n-a dorit să vină forțe străine pe teritoriu, e dreptul lor. Iată unde suntem astăzi cu o operațiune civilă. Avem o operațiune civilă importantă și în Afganistan, operațiunea NATO pe care o cunoașteți, avem și o operațiune civilă importantă pentru alegeri și pentru statul de drept. Aș putea, evident, să vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări și înainte de a trece la cooperarea cu Uniunea Europeană, în total avem 15 operațiuni în acest moment. De la 1948, de la înființare, Consiliul de Securitate și Adunarea Generală au creat 64 de operațiuni de menținere a păcii, 49 au fost închise, menționez pentru că niciodată nu le patru, mai rămân 15, de la Haiti până în Timor, trecem prin Kosovo și Liberia și se aude puțin uh, vorbind despre asta, dar în Liberia uh, se vor putea ține alegeri prezidențiale până la sfârșitul anului și în Timor alegeri prezidențiale în martie. Sperăm să încheiem apoi misiunea. Un fost laureat al premiului Nobel spune fără ONU o țară mea ar fi în haos. Spun asta doar în trecere pentru a demonstra că sunt multe operațiuni. De fiecare dată mass media arată cu degetul eșecul din Hongo, dar există succese și, în general, aduc stabilitate în diverse țări în care suntem prezenți. Acum, foarte precis, legătura cu Uniunea Europeană. Lucra și în trecut și, după părerea mea, s-ar fi putut face mai mult. În trecut, am multe exemple la care mă gândesc operațiuni reușite. Prima dintre acestea, în ordine cronologică, în 2003, operațiunea Artemis în estul Congo. La, la Europeană. În această operațiune, Uniunea Europeană a avut uh, o um, operațiune în cadrul unei crize foarte puternice și am lansat atunci o operațiune de menținere a păcii, însă nu cu scopul înfruntării rebelilor și armatelor de la fața locului. Uniunea Europeană a hotărât să trimită această misiune și pot să vă spun că și eu am fost în Ituri acum două săptămâni și peste două milioane de locuitori s-au întors în căminele lor de acolo datorită stabilizării aduse de ONU și ONU nu ar fi putut să facă nimic fără aportul punctual, limitat în timp, al Uniunii Europene în cadrul operațiunii Arte permis. Există o altă operațiune importantă uh, în uh, Congo, opțiunea EUFOR în 2006, prin care Uniunea Europeană a permis organizarea primelor alegeri pe teri- alegeri uh, democratice pe teritoriul Republicii Democrate Congo. Aceasta este o operațiune europeană și uh, care nu ar fi fost posibile dacă nu, ar existat, dacă nu ar fi existat acest sprijin. Există și alte operațiuni mai uh, recente, operațiunea EUFOR în Ciad. După cum știți, uh, foarte mulți oameni au venit să se refugieze în Ciad, în estul Ciadului, care la vremea respectivă era foarte instabil. Iar uh, ONU a, a avut o acțiune mai lentă nu au existat uh, trupe în uh, standby, caz în care Uniunea Europeană, în urma discuțiilor, a hotărât să trimită această misiune în CIAD timp de un an, între 15 martie 2008 și 15 martie 2009. Și când am preluat uh, funcția, am spus la Bruxelles că pe 15 martie 2009 ne vom opri. Iar la Jamena am avut o întâlnire la data respectivă și atunci uh, am închis această misiune, această operațiune. Cred că este o formulă de cooperare pe care o putem avea în viitor între Uniunea Europeană și Națiunile Unite, în cazul în care Uniunea Europeană are o desfășurare mai rapidă. În uh, general, oricum, uh, nicio țară europeană nu dorește să se angajeze pe un termen lung. În cazul de față a fost un an de zile. Iar uh, în cadrul ONU există misiuni de mai lungă durată și cred că această formulă ar putea să fie una foarte bună. O misiune a Uniunii Europene care să fie succedată de una uh, de lungă durată a ONU. Sigur, au existat și probleme financiare, au existat anumite impedimente, însă operațiunea s-a desfășurat cu succes și sper că problemele nu se vor repeta în viitor. Există și cazul invers al Kosovo, uh, unde avem o misiune importantă, avem o oarecare misiune reziduală acum în Kosovo. Dar am uh, transferat în noiembrie 2008 de fapt nu, pe 9 decembrie 2008, uh, o capacitate operațională în materie poliționească. Este vorba de o operațiune EULEX a Uniunii Europene. Aceasta în, uh, s-a desfășurat în condiții foarte bune. Este clar că um, situația în Kosovo, Serbia uh, și integrarea în Uniunea Europeană sunt aspecte importante și de aceea intervenția Uniunii Europene a fost legitimă și um, a fost desfășurată cu succes. Sigur, condițiile nu au fost neapărat cele mai uh, propice, dar cred că transferul uh, de la ONU la Uniunea Europeană s-a desfășurat în cele mai bune condiții. Ștafeta s-a preluat în cele mai bune condiții. Există foarte multe aspecte în care colaborăm cu Uniunea Europeană Europeană. Uniunea Europeană are operațiuni EUPOL uh, în Republica Democrată Congo și lucrăm în domeniul reformei securității. Uh, Uniunea Europeană nu trebuie, trebuie să facă fișe biometrice ale soldaților pentru a avea o armată credibilă, iar aceste lucruri sunt foarte importante pentru noi. Există și operațiunea EUPOL în Afganistan pentru formarea forțelor polițienești. Uh, trebuie să menționez că um, modul că în uh, EUPOL există 400 de polițiști și uh, uh, jandarmi și acum, după mai mulți ani de pregătire în cadrul EUPOL, avem 400 de polițiști. Cred a fost foarte complicat să ajungem chiar și la această cifră. Lucrurile ar fi putut fi mai bune în uh, Haiti. După cutremurul din Haiti, Europa s-a mobilizat pentru a acorda sprijin financiar și politic acestei țări. Dar atunci uh, mi s-a spus că trebuie să trimitem jandarmeria europeană, însă din păcate acest lucru nu s-a concretizat. Au existat niște contingente uh, franceze, italiene, însă jandarmeria europeană ar fi putut să uh, meargă acolo, ar fi putut să fie um, o ocazie bună pentru a face ceva pe teren, la fața locului. Apoi există și alte operațiuni la Atalanta, pentru care ONU este uh, recunoscător. Este vorba în special de acțiuni antipiraterie. Este vorba de programe alimentare ale Națiunilor Unite care sunt implicate în situația din Somalia. Apoi, în Uganda am vizitat locurile în care Uniunea Europeană formează sau instruiește soldați ai guvernului de tranziție din Somalia. Și, aceasta sunt, și acestea sunt activități remarcabile. Aș dori să mai fac un ultim comentariu, acum că mi-ați dat voie să vorbesc liber. Aș vrea să vorbesc despre decalajul între investițiile financiare europene în operațiunea uh, de acolo, care este una importantă. 100, uh, 500 de milioane de euro și un miliard, cam așa, în, asta se, în acest interval se se încadrează suma. Și există și eforturi uh, onshore. Uh, știm uh, foarte bine care sunt efectele pirateriei și cred că ar trebui să facem mai mult pentru a-i instrui pe polițiștii și pe soldații somalezi pentru a rezolva această criză. Dar cred că există o, o disproporție între eforturile onshore și celelalte eforturi. Oricum, este doar o sugestie suplimentară. În concluzie, aș dori să menționez trei domenii în care Uniunea Europeană ar putea să facă mai mult în operațiunile de menținere a păcii ale Națiunilor Unite. Și am să revin asupra lor în câteva momente. Aceste operațiuni de menținere a păcii având în vedere bugetele de apărare europene în uh, scădere, așa cum spunea președintele Obama și nu numai el, uh, credem că va trebui să ne concentrăm în țările în care există crize majore, în Afganistan sau uh, în trecut în Irak. Însă, în uh, națiunile, însă forțele Națiunilor Unite merg în locuri în care nu vrea nimeni să meargă, în uh, Liberia, în Congo sau în alte părți, sau în Haiti. Acest uh, sistem de, al operațiunilor de menținere a păcii al Națiunilor Unite va rămâne și în continuare necesar, iar să facă mai multe în trei domenii primul domeniu se referă la participare. Participarea europeană a fost foarte puternică în anii 90 în operațiunile de menținere a păcii ale Națiunilor Unite. Uniunea Europeană era unul dintre principalii contribuitori la aceste misiuni prin Regatul Unit, Franța, Italia și așa mai departe. Lucrurile nu mai stau așa astăzi. Am aici o listă a țărilor uh, care contribuie cu trupe la Națiunilor Unite primele sunt uh, uh, cele de pe mm, continentul indian, Pakistan, Bangladesh, se află printre primele trei, iar prima țară europeană este Italia, cu 1700 de trupe. Asta erau datele la 30 iulie. Apoi Franța cu 1500, Spania cu 1100 și după aceea Austria cu aproximativ 3400. Austria este al 40-lea contribuitor cu trupe al, la Națiunile Unite și am făcut un calcul înainte să vin. Toate forțele europene în uh, între cei 120.000 de care vă spuneam, înseamnă 6.900. Uh, de fapt, 6.900 uh, între cei 100.000 și vorbesc numai despre personalul în uniformă. Dintre aceștia sunt 6.900 de europeni. Din cei 6900 de europeni există uh, 1000, uh, 104.000 pentru operațiunea în Liban. Deci 5400, îmi cer scuze. Deci este o contribuție foarte importantă. Italienii, francezii, spaniolii și alți europeni, austrieci, finlandezii, danezii, uh, sunt în continuarea listei. Deci contribuția este una foarte puternică. Oricum, în afara Libanului avem 1500 uh, în, uh, din toți cei 90 de mii. Deci europenii reprezintă 1,7% din contribuitorii cu trupe ai Națiunilor Unite. Și din această această uh, sumă, o mare parte este în Africa. Investiția majoră din partea Comisiei Europene în Africa este foarte importantă pentru dezvoltare și există și o investiție politică și de aceea cred că ar, s-ar putea face mai mult în ceea ce privește contribuția la forțele de menținere a păcii pentru ca acest procent de 1,7% să crească. Trebuie să menționez că majoritatea țărilor europene finanțează aproape 40% din bugetul operațiunilor de menținere a păcii. Și bineînțeles, asta este în funcție de PIB-urile diferitelor țări. Probabil că această cifră ar putea fi actualizată, dar oricum, procentul este de aproximativ 40%. Decalajul între, țărilor, între țările care finanțează și cei care sunt pe teren este unul foarte mare și aceasta este o problemă. Deci, în primul rând, participarea trebuie consolidată. În al doilea rând, Europa ar putea să facă mai mult în ceea ce privește dotările sau echipamentele. Vorbeam despre faptul că operațiunile noastre trebuie să fie tot mai solide, tot mai robuste. Am, echipamentele din uh, Liban uh, ne-ar fi utile în altă parte, în termen de uh, avioane fără pilot, de exemplu, sau sisteme de, de informații. Unele, țări, unele trupe nu sunt foarte bine dotate și de aceea echipamentele ar putea fi îmbunătățite. Apoi ă, există problema elicopterelor de transport militar și de uh, atac. Avem și elicoptere civile care totuși nu au voie să meargă în zonele de conflict. Uh, și știu că acest lucru este valabil în multe țări europene. Există elicoptere militare de transport și elicoptere militare de atac. De exemplu, India și-a retras uh, elicopterele de atac din uh, Congo, ceea ce reprezintă o problemă foarte mare. De aceea este nevoie de acțiuni robuste. Și uh, există C130, un echipament care este foarte util în Congo și în alte părți. Aș vrea să mai menționez un ultim lucru și anume uh, conceptul uh, trupelor uh, over the horizon, dincolo de orizont. Deci noi suntem pe teren uh, timp de 4, 5 sau chiar 10 ani, dacă este necesar. Dar în caz de criză, în caz de urgență, avem nevoie de sprijin punctual, sprijin țintit. Iar în aceste situații, Uniunea Europeană ar putea să-și aducă experiența și contribuția. Și mă gândesc la niște exemple din ultimii ani. <clears throat> V-am dat uh, exemplele operațiunii uh, Artemis din Congo și EUFOR, dar în Sierra Leone, de exemplu, am avut uh, o operațiune în care Regatul Unit a venit pe o perioadă foarte scurtă de timp pentru a contribui la stabilizarea, pă- la stabilizarea țării. Acum țara nu este într-o situație perfectă, dar măcar este stabilizată. Un alt exemplu din Haiti. După cutremurul din ianuarie 2010, am chemat uh, timp de patru luni, deci numai patru luni, 120.000 de soldați uh, americani. Aceștia au venit ca întărire, pentru că nevoile erau foarte mari. Deci Statele Unite au venit cu 20.000 uh, de oameni pentru a ajuta la acțiunea umanitară și la măsurile de salvare, deci pe o durată limitată și, bineînțeles, uh, și în uh, coasta de Fildeș au existat astfel de operațiuni de scurtă durată. Așa acestea sunt exemple de activități pe care le-ar putea face Uniunea Europeană. Apoi există conceptul de uh, battle group, care este în discuție în Uniunea Europeană de mai mult timp pentru Departamentul de Menținere a Păcii din uh, Națiunile Unite, acesta este un concept foarte important. Uh, timp de șase luni uh, uh, două sau trei țări ar putea fi dispuse să se angajeze. Uh, sigur că este vorba de uh, implicarea statului respectiv și implicarea europeană, pentru că este vorba de uh, aspecte financiare și statele sunt uneori foarte ostile. Însă cred că aceste grupuri ar fi foarte utile. Uh, la operațiunea din uh, CIAD s-a pus problema trimiterii unor astfel de battle groups, dar lucrul acesta nu s-a concretizat. Apoi, la sfârșitul lui 2008, în Congo, am propus această soluție, dar răspunsul a fost negativ. În cazul Libiei, o parte din forțele utilizate, inclusiv uh, forțe suedeze, vin din battle groups um, uh, nordice. Dar până acum aceste grupuri încă nu au fost utilizate, dar acestea ar putea să contribuie la întărirea uh, și la consolidarea uh, păcii. Credem că este un instrument care ar trebui să fie aprofundat. Atât, domnule președinte, mulțumesc. Mulțumesc. Având în vedere timpul de care dispunem, uh, vor avea loc câteva intervenții, dar limitate în timp. Eu vreau să subliniez trei puncte. În primul rând, cadrul în care lucrați cu Uniunea Europeană. Este vorba de aranjamente ad hoc specifice pentru fiecare misiune de la caz la caz sau aveți un dialog permanentizat și care sunt interlocutorii dumneavoastră în această situație? Vorbiți cu șefii sau apoi în ceea ce privește relațiile cu Uniunea Africană, dacă ne gândim în special la situația din Somalia. Două țări contribuie în mod special, Burundi și Uganda. Ne-am întâlnit cu reprezentanții acestor țări, unii dintre noi. Cum vedeți situația din punct de vedere al departamentului? În sfârșit, experiența dumneavoastră europeană ă, m-ar interesa, ați fost reprezentant special la Scopie, cum vedeți în calitatea noastră de fost funcționar european avantajele serviciului de acțiune externă. Acestea sunt punctele pe care le doream să le abordez. Dau cuvântul domnului Langsdorf, care uh, conduce grupul de uh, colaborare stat, uh, între ONU și Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am urmărit cu multă atenție ceea ce ați spus dumneavoastră. Eu am condus o delegație parlamentară și uh, știu că au fost puse și unele probleme de domnul președinte. Care sunt implicațiile practice, relațiile UE-ONU? Ce este de importanță primară, principală? Cum funcționează? S-a schimbat ceva? Uh, al doilea lucru pe care aș dori să-l spun este că am auzit faptul că ne-ați implorat ca europeni să ne implicăm mai mult în afacerile africane. Sudan, uh, Coasa de Fildeș, toate acestea sunt efort. Dar e un aspect problematic. E și problemă și oportunitate. Trecutul colonialist al unor state membre și nu e o coincidență că în Belgia sau în Congo există elicoptere belgiene sau Costa de și că sunt trupe franceze. Problema este, vedeți vreo schimbare în atitudinea postcolonialistă a unora dintre capitalele europene, pentru că putea fi ca unele țări să se bucure de atenție cu totul disproporționată și prețul plătit, vedem, este în Somalia. Nimeni nu acordă atenție și nu putem avea o forță de dimensiuni uh, necesară. Și, de fapt, mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrebările au fost clare și precise. Îi rog pe ceilalți colegi să se inspire din acest exemplu. Doamna Copa, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Leroy, pentru expunerea dumneavoastră. Eu am să fiu foarte precisă în legătură cu un aspect specific prezenței căștilor albaste. Timp de ani de zile, mai ales în Africa, au existat multe acuzații de brutalitate împotriva căștilor albastre și chiar cazuri de viol. Ați vorbit de asemenea probleme, dar la modul general. Și nu am simțit că faceți o critică serioasă asupra modului în care sunt recrutate căștile albastre, mai ales cele care vin din țări vecine Africii. N-am simțit nici autocritica asupra sistemului și anume caracterul incontrolabil al acestor forțe. În fiecare an se produc as, asemenea situații, dar nimic nu se schimbă sunt multe violențe care nu fac decât să uh, continue. Aș dori un răspuns ceva mai clar asupra as- acestor aspecte. Mulțumesc, mulțumesc doamna Copa, doamna Luzin. Mulțumesc. Știți că au fost abordate numeroase domenii. Eu uh, mă opresc la două chestiuni. Au vorbit, ați vorbit despre forțe care au devenit mai robuste și ați afirmat că uh, aceasta se datorează și faptului că mandatele sunt mai concrete. Mandatele sunt date pe baza capitolului 7 acum și nu ale capitolului 6. Deci, de aceea, temeiul juridic este diferit, nu e vorba de aspecte de cantitate în mod special. Ă, pe baza capitolului 6, aceste aspecte erau specifice Uh, de exemplu, intervenția sub mandat ONU în Libia sau în coasta de Fildeș au subliniat uh, participarea de partea unei tabere angajate în conflict, uh, dar nu pe baza capitolului 6. Deci, Uh, intervențiile s-au făcut de partea unui factor implicat în conflict. Mă întreb dacă ar fi cazul ca în viitor dreptul internațional să se aplice unor asemenea situații. Mai am o uh, chestiune legată de Haiti, ați vorbit despre situația de acolo, am citit că populația opune din ce în ce mai multă rezistență trupelor Națiunilor Unite. Cum vă explicați această atitudine a populației? Și cum se poate explica prezența în continuare a trupelor ONU în această situație? În situațiile de criză s-a simțit că aceste trupe nu sunt dorite acolo. Mulțumesc, doamna Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate nu voi fi prezentă ca să vă ascult răspunsul, dar asistentul meu rămâne. Întrebările mele sunt următoarele. Doamna Copa s-a referit la criteriile de recrutare a căștilor albaste pentru a se preveni violențele de care s-a vorbit. Eu v-aș întreba mai degrabă ce se face pentru pregătirea acestor forțe pentru ca oamenii să înțeleagă într-adevăr ce misiune au și faptul că trebuie să protejeze human security în aceste situații. Care este impactul companiilor de securitate privată care sunt utilizate și de statele noastre membre. Nu știu dacă și uh, ONU face acest lucru. Deci, ce loc au ele în conceptul acesta de responsabilitate a apărării drepturilor omului și așa mai departe. În sfârșit, am reținut ceea ce ați spus despre Amisom și uh, întrebarea pusă de președinte. Mă întreb dacă Amisom are dimensiunea și mandatul necesar pentru a acționa. Ați vorbit de asemenea și de situația din Libia Mă întreb dacă planul pe care l-ați pregătit pentru Libia n-ar putea fi util și în continuare uh, la nivelul temerilor uh, libienilor uh, în fața unor acțiuni de instabilitate care ar putea fi lansate din țările vecine rezoluția 1325 a Statelor Unite uh, cere implicarea mai multor femei în aceste forțe de menținere a păcii. În uh, Liberia este un contingent de poliție exclusiv feminin. Ne-ați putea da și alte exemple care să demonstreze prezența din ce în ce mai importantă a femeilor în asemenea misiuni? Mulțumesc! Voi încerca să fiu cât mai concis în răspunsuri. Cadrul relațiilor noastre cu Uniunea Europeană este următoarul, următoarul. Avem un dialog din șase în șase luni cu reprezentanții Uh, Uniunii, e vorba de un dialog general, dar pentru fiecare operație ne adaptăm și avem dialogul necesar. Acest dialog tinde să devină din ce în ce mai concret în relație cu departamentul dumneavoastră de acțiune externă. Eh, este un dialog pragmatic care trebuie să devină din ce în ce mai pragmatic, să se refere la chestiuni precise, eh, să spunem, eh, citând și echipamentele necesare. Aș spune că mingea se află în domeniul Departamentului de Acțiune uh, Uh, externă, avem uh, contacte regulate, regulate cu doamna Ashton și uh, subalternii domniei sale, mai ales în ceea ce privește acțiunile din Africa. Însă sunt încă necesare eforturi de structurare pentru că am tratat lucrurile într-un mod prea ad hoc. Aș spune că că faptele sunt prea recente pentru a le punea, putea uh, analiza, așa cum spunea Ciuenlai despre Revoluția franceză încercăm să avem o acțiune constantă cu Serviciul European de Acțiune Externă. Și succesorul meu va face acest lucru. Vom avea schimburi de delegații cu Parlamentul European, cu alte instanțe europene, deci dialogul este uh, bogat, este uh, suculent, uh, dar nu ne e foarte clar uh, ce rol trebuie să joace uh, diferiții șefi la diferite nivele. Poate că trebuie să mai precizăm aceste lucruri, trebuie să facem eforturi de clarificare ca să ajungem la un dialog mai structurat. În ceea ce privește relațiile cu Uniunea Africană, sunt foarte importante pentru noi. 60-70% din acțiunile noastre se desfășoară în Africa, în cadrul AMISOM, în Somalia situația era destul de delicată pentru că administrația Bush în 2008 a dorit să existe o misiune ONU de menținere a păcii în Somalia. Eu, susținut de mulți, am spus că nu era uh, cazul, pentru că nu dispuneam de mijloacele necesare. Și atunci Uniunea Africană s-a implicat direct printr-o acțiune robustă, dar uh, foarte costisitoare în ceea ce privește oamenii folosiți. Au fost foarte multe victime. Statele membre la ONU ă, ne spun că uh, această robustețe uh, este importantă, dar trebuie să veghem și la alte aspecte. Așa cum, după cum știți, Uniunea uh, Africană ne amintește din când în când că trebuie să fie vorba de o acțiune a Națiunilor Unite, dar pentru că luptele sunt încă intense, Amisom are o poziție destul de fragilă încă. AS, În ce privește relațiile cu Serviciul de Acțiune Externă și, de asemenea, noul uh, șef de misiune uh, reprezentanța la ONU, fostul ambasador al Austriei la ONU, care era reprezentantul la Consiliul de Securitate, a organizat multe seminare la New York și în Austria pe acest subiect. Thomas May Harting, reprezentantul acesta la New York, va juca un rol foarte important ah, și cunoaște foarte bine și ONU și acum e la Serviciul European de Acțiune Externă. Domnul Lambsdorff, un alt aspect menționat de domnul Lambsdorff, atitudinea țărilor din Africa și faptul că unele sunt foste colonii și acum fostele puteri coloniale au o voință de acțiune mai puternică. Când spuneam că britanicii au intervenit în Sierra Leone, și alții în coasa de filde și totul e perfect clar în ce privește. În fine, nu neapărat o fostă putere colonială și ONU are un interes deosebit în Liberia. Pentru noi e util, pentru că cel puțin sunt țări care se interesează, putem face apel Belgia în Congo, britanici în Sierra Leone, dar mi se pare un răspuns european mai degrabă decât un răspuns bilateral care să fie de natură să atenueze progresiv rolul acestei foste puteri coloniale. Fiecare e interesat să intervină mai degrabă într-un cadru european decât într-unul bilateral ca fostă putere colonială și ar fi mai ușor de acceptat și pe plan politic. De unde acest apel la un răspuns și o reacție europeană și nu bilateral la unui stat european anume. După părerea mea, în acest domeniu ar fi interesant de avansat. Pentru doamna Copa, care se referă la un alt subiect, Era vorba de sexual exploitation and abuse, cum o numim noi în limbajul, în jargonul ONU, e ceva care ne liniștește mult și când spuneți că nu se schimbă nimic, aici aș nuanța. Eu, din potrivă, cred că s-au făcut foarte multe lucruri. E adevărat că mass media arată cu degetul întotdeauna când apare un caz și au dreptate să o facă. În Congo a fost recent un caz îngrozitor și în Haiti cu un, niște uruguaieni care au uh, violat pe cineva. Dar s-au schimbat multe lucruri. Mai întâi, faptul că s-a introdus transparența de 2 ani s-a deschis o pagină de internet unde se face un inventar al tuturor cazurilor repertoriate de violențe comise de soldații ONU. E această uh, pagină de internet la Peace and Security. Deci există transparența, un prim aspect. Al doilea, cerem din partea țărilor să sancționeze persoanele care comit astfel de acte, de fapte. Unele țări sunt mai reticente decât altele, dar acum multe o fac. Când a existat un francez care a comis un viol asupra unui minor în Congo, francezul a fost condamnat, nu știu, la 10 ani închisoare. Cazul Guaianului la care m-am referit, președintele Uruguayului l-a sunat pe președintele din Haiti la telefon și s-a făcut un proces public pentru acest soldat. E o chestiunea majoră în rugai și nu cred că o să se repete în viitorul apropiat. Deci faptele sunt sancționate. În al treilea rând, facem foarte mult ca prevenție și formare. Adică în recrutare, insistăm întotdeauna ca criteriu niciun soldat să nu aibă cazier sau un trecut negativ în acest sens și la formarea din, dinainte de desfășurarea pe teren toți comandanții sunt mobilizați și insistă asupra acestui aspect, spun că este cu totul inacceptabil. E inacceptabil ca un soldat în sine, dar și mai puțin acceptabil pentru un soldat însărcinat cu menținerea păcii. E un efort major și întreaga ierarhie este mobilizată în acest sens. În încheiere, o să vă dau niște cifre, o să le vedeți pe website numărul de cazuri de victime de oamenii sunt acuzați de acte sexuale a diminuat foarte mult. Din amintire, vă rog să verificați pe se, erau cam de mai mult de 300 acum 5 ani, ultimele cifre în 2010 erau de 84 cazuri inventariate cu privire la care sunt anchete în derulare. La 100.000 de, de căști albastri, știu că mass media o să arate cu degetul că fiecare caz e inacceptabil, dar reamintesc Abu Ghraib, mai sunt și alte, dar din păcate fiecare armată din lume are și uh, um, uscăturile, ca orice pădure are uscături și mai sunt și civili care comit subiecte. Enormément a été fait dans la transparence, dans la prévention, dans la lutte. Le... Deci efortul de prevenție și secretarul general Ban Ki-moon insistă tot timpul și eu uh, în permanență am insistat și totul se traduce în fapte. Actele pentru fiecare dată apare în media, înțeleg, e inacceptabil, dar cifrele au scăzut foarte, foarte mult. Oui, Madame König, uh, Gözing, Gözing, Gözing. Mhm. Pentru doamna Gözing, în legătură cu mandatele. Aveți perfectă dreptate, mandatele sunt tot mai mult în baza capitolului 7, mandate mai robuste. Și trebuie să vă spun că de la raportul Brahimi din anul 2000 care spune nu se mai poate accepta ca aceste căști albastre să rămână în stand-by dacă civilii sunt atacați. Chiar dacă nu sunt amenințați singuri, nu pot rămâne așa în așteptare. Deci eu m-am dat mai raport, iar raportul Brahimi, spiritul acestei. De unde această aplicare a capitolului 7, tot mai mult întrebați dacă e legal sau nu e legal, pentru că uneori am văzut că e o parte implicată în conflict. Aș face o distinție aici. Mai întâi, Libia, de exemplu, este o operațiune mandat ONU, dar nu este o operațiune de menținere a păcii, o operațiune cu privire la care ONU a dat mandat țărilor care doreau să intervină. Din potrivă, operațiunea de menținere a păcii, când se lansează, întotdeauna e cu consimțământul părților. E unul dintre criteriile pentru care adunarea generală acceptă o operațiune de menținere a păcii. Existat cazul cu coasta de Fildeș, dar acolo era consimțământul părților. O parte, una dintre părți și-a retras consimțământul. Situația era diferită. N-a fi trimis o operațiune de menținere a păcii în momentul în care una dintre părți și-a retrage consimțământul. Misiunea sosise înainte acolo. Acum, în ce privește Libia, dacă e legal sau nu, aș face o trimitere la Carta a Națiunilor Unite votată de statele membre care spune clar Consiliul de Securitate are responsabilitatea principală în materie de pace și securitate în lume. Toate serviciile juridice recunosc că deciziile Consiliului de Securitate al ONU are valoare legală și nu cred că vreun jurist a contestat-o. Apoi, pe plan politic, dacă e acceptabil sau nu, asta e o altă chestiune. Dar, din punct de vedere legal, cred că e acoperit de ONU. În afacerea Libiei și rezoluția 1973, inclusiv țările care au considerat că interpretarea 1973 uh, era prea puternică pentru că țările din coaliție treceau dincolo de mandatul dat de această rezoluție, au contestat interpretarea rezoluției, dar în niciun caz uh, rezoluția care da mandatul însuși n-a fost contestată pe plan juridic de nimeni. Apoi, modul în care se pune în practică mandatul nu mai e ok. E o altă chestie. Mandatul însuși, legalitatea mandatului nu a fost contestată de cineva. Și dacă cineva vrea să se opună, putea să o facă pentru membrii permanenți care puteau să-și exercite dreptul de veto. În legătură cu Haiti, am văzut și eu în presă că e vorba de faptul că o parte a populației este nemulțumită de acțiunile ONU pe teren. Spuneam, din păcate, presei din New York, fără prea mare succes. Mă întâlnesc regulat cu presa, ca în toate activitățile de pe mapa mond. Presa întotdeauna pune accentul pe cei 5% care nu vor, pe trenurile care nu sosesc la timp și niciodată nu celelalte. Deci dacă un ziarist se duce să discute cu cei din tabere, ce am făcut eu, cu autoritățile politice, Desigur că sunt și unii care consideră că nu vor să fie o forță de ocupație în țara lor, pe teritoriu. Bineînțeles că sunt unii care scriu mai știu eu ce pe ziduri și unii care acuză forțele acestea care au introdus holera în Haiti, ceea ce nu se poate demonstra din punct de vedere științific. Realitatea este că majoritatea populației e foarte favorabilă menținerii acestei forțe în Haiti cu un volum uh, redus. A crescut cu 2000 de oameni după cutremur, acum o să fie mai mică în următoarele săptămâni. Cred că toți locuitorii și clasa politică din Haiti își dau seama că dacă forța aceasta ar pleca astăzi, țara ar fi într-un haos total nefericiți ar fi și mai nefericiți și într-o insecuritate și mai mare. Formăm pe cei din poliția din Haiti, dar e nevoie și de capacitate de a lupta împotriva anumitor bande, de a asigura stabilitatea și președintele Republicii, domnul Martelin, recent ales, deși o parte a populației a spus că vrea plecarea acestor forțe, el spune nu, doresc uh, menținerea acestei misiuni, dar cu un calendar pentru retragere, dar o retragere în acest moment ar fi ceva extrem de periculos pentru țară. Desigur că trebuie să se reducă, să fie eventual mai puțin vizibilă, mai puțin robustă și cazul acesta recent cu Uruguayanu, care a comis un viol, să nu se reproducă în niciun caz, desigur, dar trebuie să facem toate acestea. Dar acum să retragem mm, trupele din Haiti ar fi prematur și nu este dorința forțelor uh, din această țară. Euh, alors oui, critères de recrutement et formation. Da, criterii de recrutare și formare, o întrebare pusă de doamna Gomez, care ar trebui să plece. Desigur. Propunem când deschidem o misiune tuturor țărilor să vină să participe. Ne uităm la rezultatele lor în ce privește drepturile omului, respectarea drepturilor femeilor și insistăm mult pe formare aspectele legate de drepturile omului, de statul de drept, drepturile femeilor. Nimeni nu e niciodată perfect, lucrăm cu țări care nu sunt cele mai bune exemple în materie de drepturile omului și motiv în plus să facem un apel să insistăm pe lângă țările europene. Noi suntem obligați să lucrăm cu cei care sunt dispuși. Nu vă cerem decât o disponibilitate. O a doua întrebare legată de impactul companiilor private de securitate. Pentru noi la ONU, este quasi neglijabil. Lucrăm foarte puțin cu ei, cu excepția Afganistanului, unde avem unele locații protejate. În rest, suntem puțin vizați de această întrebare. Apoi, chestiunea responsabilității de a apăra, de a proteja, foarte importantă. În trecere spun că s-a menționat responsabilitatea de protejare în rezoluția privind coasta de Fildeș, dar cuvântul nu există acolo. Singurul loc în care există cuvântul în rezoluția privind Libia, nu în 1973, ci 1970, unde pentru prima dată figurează explicit. Dar în cazul cu asta de filde și acest termen nu există, e ceva legat de capitolul 7, cum s-a spus, în dreptul să utilizăm toate mijloacele împotriva armelor grele, dar nu conceptul uh, juridic precis de responsabilitate de protejare. Din punct de vedere al Secretariatului ONU, e foarte importantă responsabilitatea de protejare, care în același timp e fragilă. E important să ne concentrăm pe cele patru domenii în care a fost votată de adunarea generală în 2005, crime împotriva umanității, crime de război, crime de genocid și purificarea etnică. Aceste fapte sunt cele pe care adunarea generală în 2005 a votat textul care aprobă această responsabilitate de protejare. Dar e o întreagă dezbatere la ONU, e foarte important să se limiteze la aceste patru domenii. Și evident se va pune chestiunea în legătură cu Libia. E ceva de care se ocupe analiștii. Dacă conceptul a fost respectat, aplicarea rezoluției 1973 și 1970 a respectat și spiritul ideii de responsabilitate de protejare. S-a Doamna Gomez a întrebat și despre misiunea din Somalia, dimensiunile și mandatul. Era clar că pe 8.000, acum o să fie 12.000. Uniunea Africană, președintele Ving. și cum seama, nu încetează să spună că au nevoie de 20.000 de oameni, nu doar pentru a menține Mogadishu, ci ansamblul țării, portul Chris Maia din sud, ei care știu cel mai bine ne spun în permanență că au nevoie de 20.000 de oameni pentru care au nevoie de finanțare și nu pot eu să îi contrazic, că știu ei mai bine care sunt nevoile reale. O întrebare legată de Livii. Planul acela de rezervă, dacă se consideră că ce am pregătit poate fi util și țările ne contactează, dar deocamdată CNT are o poziție clară, nu dorește forțe străine pe teritoriu. Deci, deocamdată, menținem uh, planul uh, acesta de rezervă, unde exista ideea de a proteja, de a apăra încetarea focului, de a supraveghea predarea de armamente, riscul cu rachetele care dispar. Ni se pare că e un domeniu foarte important cu privire la controlul armamentelor pe teren, la sol, și ultima întrebare referitoare la rezoluția 1325, o rezoluție importantă a ONU. Am sărbătorit 10 ani de la adoptarea acesteia și insistă asupra rolului femeilor uh, atât pentru că suferă mai mult și în special rolul pe care l-ar putea avea în prevenție și mediere în conflicte. În acest sens, noi am uh, făcut o analiză la ce am făcut de 10 ani încoace, cred că se realizează multe în diverse domenii. Mai întâi în ce privește participarea. La 50 misiuni de operațiuni de menținere a pacii, 3 sunt conduse de femei. Cea din Cipru, din sudul Sudanului, nu chiar 4, Liberia de asemenea, și cea din Timor. Deci 4 din 15 sunt conduse de femei. Acum șapte ani era una singură, o finlandeză, ca prim exemplu. Un al doilea exemplu, avem un proiect anunțat clar de a crește participarea femeilor în poliție. Știm că în armată e mai dificil, sunt mai puține femei în diverse contingente din diverse țări, cam 3% în medie, dar în poliție avem un plan de a ajunge la 20% femei până în 2014 în poliție și aici țările europene și europenele sunt binevenite. Cum spunea doamna Gomez, avem unitate de polis exclusiv feminină din India, în Liberia, care a dat un exemplu. Acum o astfel de unitate de femei din Bangladesh în Haiti. Sunt exemple puternice pentru că dau în special un exemplu pentru țările vizate. Liberia a crescut numărul de femei în poliția locală și pentru operațiunea noastră a permis ca femei în tabele de refugiați, în Darfur și în altă parte, femeile au un acces mai direct uh, la femei, la copii, la victime de abuzuri de diverse naturi. Vom continua și un ultim comentariu, un domeniu unde ne dăm seama că nu s-au făcut progrese suficiente de la votarea rezoluției 1325, participarea femeilor la medierea conflictelor. Cam doar 6%, 7% ca femei mediator în conflicte de prevenție. Noi încercăm să facem în Darfur, în negocieri între rebeli, forțele guvernamentale, refugiați, încercăm întotdeauna în tabere să luăm suficiente femei, dar e un domeniu unde mai rămân multe, multe de făcut. Președintele, mulțumim domnule Alain Leroy, am respectat și timpul alocat, mulțumim pentru aceste intervenții libere și pentru mesajele foarte clare adresate Uniunii Europene în materie de echipamente, de personal, care să fie pus la dispoziție. Rețin de asemenea ce a spus în legătură cu Battle Group, o dezbatere adesea abordată pe plan teoretic, conceptual, era și pe agenda reuniunii neoficiale a ministrilor apărării acum vreo 10 zile, dar dacă este o posibilitate de implicare concretă a acestor battle group din partea unei organizații internaționale, cred că ar merita să fie discutată la reuniunile viitoare ale ministrilor apărării. Mai avem doar două minute pentru colegul Ianies care dorea să intervină foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi dorit să întreb ceva, nu din pură eh, curiozitate, ci pentru că mă interesează mult eh, ceea ce a spus domnul Leroy. Dânsul eh, ne-a spus că este fost secretar general adjunct, dar m-ar interesa ce face acum și aș dori să nu-l pierdem din uh, vedere, să mai avem și alte ocazii de al întâlni are rol pe plan european, pe planul Națiunilor Unite. Aceasta ar fi, acesta ar fi aspectul care m-ar interesa în mod deosebit. Mulțumesc pentru întrebare. Sunt funcționar francez, am fost detașat la Națiunile Unite pentru un mandat de 2 ani care uh, a fost reînnoit uh, timp de 2 ani. Din motive familiale nu l-am mai uh, reînnoit. Pe 23 august m-am oprit și m-am întors în Franța, sunt consilier la Curtea de Conturi din franceză și mi-ar place să am și alte responsabilități internaționale, dar sunt la Curtea de Conturi din Franța. Mai am puțin de spus în legătură cu Battle Group. La început s-a crezut că se spunea că acesta vor costa foarte mult – au fost însă constituite la un moment dat și acum vreo 10 zile ministrul de eh, externe suedez spunea eh, costurile sunt mai puțin importante decât s-a crezut. Aceste bat grup sunt un aspect pe care l-am eh, putea aborda în legătură cu sursele uh, de economii pe care le-am putea face în Europa. Încă o dată vă mulțumesc. Vom trece acum la punctul următor. Îl rog pe domnul Salmi să poftească aici la prezidiu. Bien, chers colegi, Stimați colegi, vă rog să, să luați loc pentru a relua dezbaterea. Îmi face o deosebită plăcere să-i urez bun venit domnului uh, Salmi, care este încă din luna februarie, director al Centrului de Situații, celebrul de acum uh, Sit Chen, uh, atașat uh, vicepreședintei Comisiei și înaltui reprezentant, doamna Ashton. Sitchen este o instituție importantă și vă mulțumim uh, că ați venit să ne explicați uh, ce înseamnă, pentru că SITGEN uh, nu a fost foarte bine înțeles de parlamentari. Uneori a fost prezentat ca serviciul de informații al Uniunii Europene în mod abuziv și spun abuziv pentru că nu este deloc modul dumneavoastră de lucru. Desigur, este o instituție uh, care este alcătuită din reprezentanții serviciilor de informații din Uniunea Europeană, însă rolul SITGEN europeni este de a furniza analize în, altei, în altului reprezentant și Serviciului de Acțiune Externă. Cred că suntem interesați să știm care este rolul dumneavoastră în această nouă organigramă Uh, a Serviciului European de Acțiune Externă și care sunt uh, corelările sau articulările cu alte organisme europene care ar putea să lucreze pe probleme de intelligence, cum le numim noi, poate centre satelit, uh, gen Europol sau alte organisme. Oricum, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Deja v-ați întâlnit cu parlamentarii cu ocazia unei audieri în Comisia Libe, dar este prima dată când veniți în Comisia Sede și vă dau acum cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, distinși deputați și membrii ai Parlamentului European. Vă mulțumesc în primul rând pentru această ocazie pe care mi-ați dat-o să mă, să mă adresez subcomisiei pe o chestiune care este foarte interesantă și foarte productivă, după părerea mea, pentru că ne va ajuta să mm, aruncăm puțină lumină asupra activității SITCEN. Și asta am aflat uh, în ultimele luni. Am aflat că sunt foarte multe zvonuri și păreri greșite despre ceea ce facem noi la acest centru. Domnul președinte a spus pe bună dreptate că nu suntem serviciul de informații al Uniunii Europene, dar că avem un rol strategic în a furniza informații strategice pentru înaltul reprezentant și alte instituții europene. Și am să încerc să vă prezint uh, detaliat uh, care este rolul nostru și vreau să uh, fac puțină lumină în ceea ce privește activitatea noastră. În primul rând, dați-mi voie să încep cu misiunea Centrului de Situații al Uniunii Europene Europene și apoi câteva cuvinte despre istoricul acestei instituții. Vă voi spune ce facem noi astăzi și care este gama noastră de produse, dacă vreți. Acesta este punctul de pornire al discuției și după aceea vă stau la dispoziție pentru întrebări, comentarii și observații. Dați-mi voie să încep cu misiunea centrului pentru a menține o Europa sigură într-o lume mai bună, așa cum se menționează în strategia de securitate a Uniunii Europene, Uniunea Europeană are nevoie de informații la timp care să fundamenteze deciziile luate ori în statele membre, ori la nivel mondial. Este un adevăr global. SITCEN uh, din 2002 uh, furnizează analize de informații la nivel european. Misiunea SITCEN este de a furniza analize de informații, avertismente timpurii și o conștientizare situațională înaltului reprezentant uh, doamnei Cathy Ashton și Serviciul European de Acțiune Externă. SITCEN face acest lucru prin monitorizarea și evaluarea evenimentelor internaționale, concentrându-se pe zonele geografice sensibile, pe actele de terorism și proliferarea armelor de distrugere în masă și alte amenințări globale. SITCEN oferă de asemenea servicii uh, diferiți, diferitelor organisme decizionale din Uniunea Europeană în domeniul politicii externe și de securitate. Politica comună de securitate și contraterorism și, bineînțeles, furnizează informații și pentru statele membre. Crearea SIPCEN uh, este legată strâns de instituirea uh, politicii europene de uh, securitate și crearea postului de înalt reprezentant. Dezvoltarea capacităților de management al crizelor și desfășurarea de misiuni civile și militare au arătat clar că este necesară o structură mai largă de analiză a informațiilor. Evenimentele din 11 septembrie și creșterea amenințărilor teroriste reviste la nivel global subliniază necesitatea unor analize uh, exacte ale informațiilor care să stea la baza deciziilor politice. Uh, astfel, SITCEN a fost creat în 2002 ca o direcție a, atașată biroului înaltului reprezentant. În același an, angajați din serviciile de informații din statele membre au fost uh, detașați la SITCEN. În 2005, SITCEN a fost întărit prin sosirea unei echipe de experți naționali detașați de la echipa de contraterorism din serviciile de securitate ale statelor membre, plus cei din Elveția și Norvegia. Aceasta a furnizat Serviciul European de Acțiune Externă și Consiliului uh, o evaluare strategică antiterorism pe baza informațiilor de la serviciile naționale. Apoi, din 2007, Centrul uh, SITCEN colaborează cu personalul militar, cu direcția de informații, în cadrul uh, unei capacități unice de analiză uh, a informațiilor, SIAC. Toate evaluările informațiilor transmise statelor membre sunt produse, elaborate în comun în baza acestor aranjamente. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona pe 1 decembrie 2009, SITCEN a ajuns sub autoritatea înaltului reprezentant Cathy Ashton. Citizen Sitcen a fost transferat la Serviciul European de Acțiune Externă pe 1 ianuarie 2011. Acum câteva cuvinte despre principalele funcții și sarcini ale SITCEN. Principala funcție este de a furniza informații exclusive care nu sunt disponibile în mod deschis și care nu sunt furnizate uh, din alte surse în altului reprezentant, vicepreședintelui și Comitetului uh, Politic de Securitate pe baza contribuțiilor serviciilor de securitate și informații ale statelor membre. În al doilea rând, scopul său este de a furniza evaluări și briefinguri și o gamă de produse bazate pe informații și pe surse deschise în altului reprezentant și Serviciul European de Acțiune Externă pentru a, sub, a fundamenta deciziile legate de PESC, PSAC și, bineînțeles, și informații către statele membre. În al treilea rând, trebuie să acționeze ca un punct unic de intrare al informațiilor clasificate din partea serviciilor de securitate date și informații din statele membre. Și în al patrulea rând, misiunea sa este de a sprijini și a asista președintele Consiliului European și președintele Comisiei în exercitarea funcțiilor acestora în domeniul relațiilor externe. În fine, având în vedere situația actuală, SitGen uh, este încă în curs de dezvoltare. În handout-ul pe care vi l-am uh, trimis ieri, uh, am inclus câteva comentarii cu privire la structura SitGen și trebuie să vă spun că acest proces este în curs de desfășurare, iar rezultatul final al acestui proces va fi finalizat în următoarele săptămâni sau câteva luni și după aceea vom ști exact care este situația. Oricum, funcția de bază a SITGEN este cea de analiză. Există și această divizie de analiză care furnizează evaluări la nivel strategic și analize strategice uh, decidenților uh, de la nivelul Uniunii Europene. Există un alt lucru pe care aș dori să-l evidențiez și anume că SITCEN nu este un uh, centru operațional de securitate și informații. Asta înseamnă că nu avem capacitatea de colectare a informațiilor așa cum au serviciile din statele membre. Nu suntem implicați în niciun mod în operațiuni clandestine, nici în Europa și nici în alte părți din uh, lumea a treia. Aceasta este o situație care reprezintă o diferență clară față de operațiunile desfășurate de serviciile din statele membre în regiunile lor și care sunt prevăzute de legislațiile naționale. În al doilea rând, nu avem dreptul de a colecta date personale, ceea ce înseamnă că analizele și evaluările noastre trebuie să se desfășoare la nivel strategic și de altfel acesta este rolul SITGEN și modul în care ar trebui să ne desfășurăm sarcinile. În fine, aș dori să spun câteva cuvinte despre produsele și serviciile pe care le furnizăm și sursele pe care le folosim pentru a ne îndeplini atribuțiunile. În primul rând, aș să mă voi referi la produse. Elementul central al SITGEN uh, constă în evaluările situațiilor care se bazează pe activități actualizate o dată la șase luni. Există documente strategice bazate în principal pe informații primite de la comunitatea serviciilor de securitate și informații ale statelor membre. Facem evaluări ale riscurilor pentru personalul Uniunii Europene detașat în anumite țări. Apoi facem uh, rapoarte mm, uh, imediate, rapoarte de situații, de exemplu cum a fost cazul atacurilor de la Oslo din uh, iulie sau cazul evenimentelor recente care s-au produs în Africa de Nord, de exemplu. Apoi facem, un, facem rapoarte speciale uh, de monitorizare uh, post-criză sau rapoarte tematice care se concentrează pe subiecte de actualitate. De exemplu, rapoarte cu privire la extremismul um, de dreapta din Europa, cum în urma incidentelor de la Oslo, sau facem uh, actualizări săptămânale concentrându-ne pe evenimentele din săptămâna respectivă și avem astfel de analize punctuale. Pe lângă aceste produse, oferim și instrumente bazate pe web uh, pentru a face briefinguri ad hoc pentru un altul reprezentant, reprezentanții speciali ai Uniunii Europene și porțe, uh, forțele de poliție ale Consiliului. Și în fine, trebuie să vă spun că uh, am uh, reușit să stabilim relații foarte bune de lucru cu Parlamentul European. Și asta pentru că oamenii mei au informat delegațiile Parlamentului European care au mers în puncte fierbinți uh, din jurul lumii în care au existat crize și noi le-am uh, furnizat informații cu privire la situația de la fața locului pentru ca delegațiile Parlamentului European să cunoască exact situația de pe teren și mă bucur că acest lucru a fost bine primit și de partea Parlamentului, iar eu mi-asum angajamentul să continui această colaborare excelentă cu Parlamentul European. Apoi aș dori să vă spun câteva cuvinte despre sursele de informații. Așa cum vă spuneam, principalele surse sunt serviciile de informații din statele membre care ne furnizează informații evaluate pe care le folosim în analizele noastre. Apoi folosim, bineînțeles, informații disponibile public, în presă, pe site-uri, pe bloguri, deci din surse deschise. Apoi încercăm să folosim uh, tot mai mult uh, raportările diplomatice care vin de la delegațiile Uniunii Europene. Încercăm să facem aceste analize și să le comparăm cu sursele pe care le avem noi și informațiile pe care le primim din alte surse. Așa cum a spus și domnul președinte în uh, introducere, producere, cooperăm cu centrele satelit ale Uniunii Europene pentru a primi informații de la acestea. Este vorba de imagistică satelitară dar trebuie să rețineți că nu furnizăm și nu vom furniza nici în viitor informații tactice sau operative pentru forțele de pe teren. Deci trebuie să rețineți acest lucru atunci când folosiți uh, produsele centrelor satelit. Domnule președinte, acum vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebări și la comentarii. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru că ați clarificat uh, funcționarea, modul de funcționare a acestui centru de situații, pentru că, după cum am spus și am menționat și eu în introducere, cred că e o confuzie în jurul definiției însă și acestui centru de situații a poziționării și modului în care funcționează. Aș avea o întrebare referitoare la această funcționare. Ați menționat și e foarte important că nu dispuneți de ce se numește în meserie, de surse proprii, în sensul că nu aveți surse proprii, ci depindeți de serviciile statelor membre. Știm foarte bine că diverse servicii de securitate din statele membre pot intra în concurență în, cu privire chiar la evaluarea unor situații de criză, a unor persoane cum se face arbitrajul în centrul acestor situații? Să vă dau un exemplu. Există multe misiuni europene în zona Balcanilor, zone de conflict, evaluările bazate pe experiența serviciilor franceze, britanice, germane, suedeze nu sunt neapărat aceleași, nu coincid uneori. Poți să Hm? se contrazică. Cum se organizează arbitrajul la SITCEN? Cine are ultimul cuvânt? E o cameră de soluționare a litigilor pentru a avea evaluare cât mai obiectivă a informațiilor. Și o doua întrebare. Uniunea Europeană um, se implică tot mai mult în exterior. A spus că țineți cont în cele din urmă și prelucrați informațiile care vin în cazul unor misiuni ne putem gândi că misiunea europeană ca atare, în cele din urmă, prelucrează mai multe informații delicate decât statele membre sau delegațiile statelor membre. Mă gândesc tot la Balcani, misiunea EULEX în Kosovo, efectivele de peste 2000 de persoane, ceea ce depășesc evident capacitățile tuturor delegațiilor luate pe plan individual ale statelor membre și putem să ne gândim că aceasta are o <clears throat> capacitate de primire de informații confidențiale mult mai elaborate decât misiunile statelor membre de acolo. Nu există tentația de a avea canale proprii din partea SITCEN și până la urmă să există o formă de autonomie strict europeană în furnizarea acestor informații. Cam acestea erau întrebările pe care doream să vi le adresez. Acum domnul Pașcu dorește să intervină. sau doamna Nicolai mai întâi. E o concurență și între noi aici. Înțeleg că nu sunteți un serviciu de informații și e greu să fiți. Am câteva întrebări cu privire la funcționarea unității dumneavoastră. Toată lumea E vorba de analiză pentru asta la baza unei decizii. Aș vrea să știu cum ați redactat produsele. Sunt produse din proprie inițiativă sau sunt făcute la comanda unor factori de decizie politică a reprezentanților? Aceasta e o primă întrebare. Cum lucrați în domenii pertinente cu serviciile de informații interne? Solicitați informații, analize sectoriale pentru că acesta ar putea fi un mod de a solicita analize de la forțe private de informații, de colegiile de informații, lucrați prin experți independenți în aceste domenii. Am și niște întrebări referitoare la alte aspecte legate de instituțiile, experții din unitatea noastră, cum sunt recrutați? Și ultima întrebare, Acum sunteți în serviciul de acțiune externă. Ce preconizați pentru a ajuta misiunile cu totul noi ale Uniunii Europene în țări cu totul diferite? Aveți de gând să existe un sprijin pentru înființarea acestor misiuni cu briefing-uri, cu informații relevante în teatrul respectiv de operațiuni? Merci. Monsieur... Mulțumesc, domnul Pașcu. Mulțumesc. Unul dintre motivele pentru care i-am permis domnului Nicolai să intervină înaintea mea, nu doar din politețe, pentru că sunt politicos prin definiție, ci și pentru că ați ridicat niște chestiuni la care doream să mă refer. Aveam uh, nevoie de o anumită distanță. În esență, sunteți aici cu avantajul față de statele naționale că puteți integra informațiile, informațiile confidențiale, valorile provenind din diverse surse naționale. Aveți un feedback pentru alte țări, toate contribuie și vă dau dumneavoastră, faceți o analiză, o sinteză dumneavoastră, o retrimiteți acestor țări? Pentru că știți că și ele pot discuta între ele, dar avantajul dumneavoastră este că puteți integra multe surse pe această cale. Și cred că știți că atunci când e vorba de genul de evaluare pe care îl aveți, se bazează pe propria dumneavoastră capacitate de evaluare sau cere acest gen de evaluări de la țări, nu doar informații confidențiale, ci și evaluări cum funcționează. Merci beaucoup, Madame Anchis. Mulțumesc, următoarea vorbitoare, doamna Anchis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă adresez câteva întrebări succinte. Primele două întrebări deja au fost puse de domnul președinte, Jean. În ce privește terorismul, la diverse forumuri, conferințe și în studii, se vorbește tot mai frecvent de nevoia de a da prioritate următoarei soluții. Ar trebui ca acest rând să fie înăbușit încă din fașă. Adesea se vorbește de prioritate în acest sens Adică trebuie să avem o strânsă cooperare cu guvernul din Mali pentru a putea soluționa problema terorismului în regiunea Sahelului. Iată acum prima întrebare. Chen participă la această muncă? Poate să ajute la identificarea de soluții în ce privește problema terorismului la fața locului? Iar în ce privește cooperarea militară, e o altă propunere care a fost făcută de nenumărate ori. Atunci când există o criză, ar fi avantajos să se coopereze cu organismele militare ale Uniunii Europene. Așa stau lucrurile. În plus, primiți informații confidențiale din partea statelor membre, faceți o analiză, o sinteză și o evaluare a acestora. Aveți o marjă de manevră atunci când aceste informații sunt uh, contradictorii sau paralele sau există elemente care lipsesc. De exemplu, când e vorba de informații provenind din țări terțe, în cauza interdicției țării terțe, nu sunteți în măsură să le transmiteți celorlalți, care atunci feedback-ul Chen? Luați legătura cu statul membru, puneți alte întrebări, aveți și alte posibilități în acest sens? O altă întrebare. Ați avea un mandat de operațiuni în viitorul apropiat? Știu că E un teren cam delicat pentru că se pune problema dacă Uniunea Europeană va avea propriul serviciu de informații atunci când se ia legătura cu Europol, se vede că Europol ar avea într-adevăr nevoie de un mandat de operațiuni. Pentru că consideră că această lipsă de mandat reprezintă o lacune în activitatea lor. E un element care mă interesează în legătură cu SITCEN. Și mai am o întrebare. Primiți toate informațiile, faceți analize de tendință, de exemplu în ce privește radicalismul. Ați putea să vă referiți la acesta, mă gândesc la radicalizarea musulmană și ce se întâmplă în legătură cu radicalizarea și diversificarea terorismului după moartea lui Bin Laden. E o întrebare care revine, se consolidează în zonele de tensiune din lumea a treia. Puteți urmări aceste tendințe? E ceva care se leagă de Al-Qaeda? Mă refer la un fel de terorism uh, de tip franciză. Există și o altă dimensiune a radicalismului, și anume de extremă dreaptă și extremă stângă. Am pus aceeași întrebare și Interpol. Legăturile dintre acestea sunt foarte interesante. Uneori e un radicalism extrem care influențează radicalismul ca atare. Și o ultimă întrebare. Ieri la Comisia Libe ne-am întâlnit cu o fundație de la Geneva, LIGAF, care a pregătit un studiu SICEN Europol Eurojust participă la acesta? E vorba de DCAF, care propune Înființarea unei subcomisii parlamentare ar trebui evident să se facă o triere a membrilor și în acest sens sunt de acord, dar există și un element contradictoriu în ce privește acest studiu. Nu știu dacă domnul Salmi a aflat ceva deja în acest sens și această subcomisie a Comisiei Libiei ar uh, coordona această activitate, dar la subcomisia de apărare, sede, ar exista această responsabilitate. Mm, e dificil acum nu doar să se pună multe întrebări, ci să primim și răspunsuri, spune președintele. Profit pentru a semnala că întrebările adresate domnului Sami se referă la organizare, metodologie, și nu atât de mult conținutul dosarelor antiteroriste sau de urmărirea extremismului. E interesant să ne spuneți dacă puteți lucra și cu privire la tendințe, dar nu vă cerem aici, aici e locul să ne dați evaluări cu privire la natura și amploarea acestor fenomene. Domnul Ehrenhauser. Ja, danke schön. Ich möchte mich ganz kurz halten. Ich habe auch nur... Je vous remercie. Vă mulțumesc. Am o întrebare în legătură cu controlul parlamentar. Noi eh, ne găsim la începuturile controlului parlamentar în acest domeniu, începem să discutăm această eh, chestiune. Comisia a comandat un studiu în acest sens și este vorba mai ales de accesul la informațiile protejate de reguli de confidențialitate. De aceea mă întreb dacă se poate vorbi de un acces general la date confidențiale. Sigur, instanța de control va hotărâ ce anume poate fi supus controlului și ce nu. Ce credeți dumneavoastră de accesul Parlamentului European la acest tip de date? Vă mulțumesc foarte mult! domnul Statki. Mulțumesc, domnule Salmi, pentru că ați venit aici. Am câteva întrebări. Sunteți o organizație destul de tânără, aveți o șansă destul de mare în situația în care sunteți destul de eficace și productivi cu un buget destul de mic. Cât de mare este agenția? Numărul de personal? Ce buget aveți? Doamna Ashton până acum este mulțumită sau vede nevoia unei extinderi și o îmbunătățire a calității? O întrebare rudită. Dumneavoastră culegeți informații de la statele membre. Statele membre sunt în măsură la rândul lor să vă pună întrebări sau să primească informații, informații eventual confidențiale de la dumneavoastră? Mulțumesc, doamna Gomez. Thank you so much. Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb. Am observat ce ați spus că nu vă implicați în operațiuni sub acoperire. Da. puteți trimite personalul pe teren să identifice nevoile să culeagă informații în mod direct, ar spune că asta ar fi ceva util. O altă întrebare. Cred că cineva v-a mai adresat-o. Puteți avea inițiativa în identificarea unui subiect și apoi unui domeniu, a unei amenințări și apoi să o propuneți înaltului reprezentant sau depindeți de solicitarea care vine de la înaltul reprezentant și de la Serviciul de Acțiune Externă? Văd că în această fișă spuneți că prestați servicii pentru diverse organisme decizionale ale Uniunii Europene, active în domeniul PESC, PESA, și mă întreb dacă această subcomisie a Parlamentului European va cere informații, să zicem, care sunt implicațiile actualelor tensiuni între Turcia și Cipru pentru securitatea noastră colectivă sau cele 10.000 de rachete care au dispărut în Libia la implicațiile acestor achiziții masive de elemente tehnologice și de apărare ale chinezilor de pe piața europeană. Ați putea să ne dați astfel de informații și în fine. Aveți legături cu serviciile de informații din statele membre? Și parțial ele cu dumneavoastră, ce valoare aveți cu privire la performanță, la rezultatele lor? Nu doar chestiunea la care a făcut aluzie președinte. Rezultatele lor în țările în care activează, pentru că au rivalități interne și eșecurile lor. Puteți face acest gen de evaluare și ar fi cumva utilă pentru a transmite celor care sunt în poziție de decizie în diverse domenii, inclusiv uh, contra terorisme. Mulțumesc și ultima inter. domnul Lansbergis. Thank you, Mr. President. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să solicit poate niște clarificări în legătură cu misiunile sau prevederile legate de SICE. Se spune că misiunea este de a da informații confidențiale, analize, etc. pentru o persoană și un birou. Aceasta e misiune. Apoi, dincolo de misiune, există unele servicii care sunt disponibile. chiar și pentru statele membre, ca beneficiari. da? poate se dă doar ca formă de evaluări de rutină la șase luni sau informări, briefinguri, poate la o solicitare specială, dar nu informații exclusive. Informații exclusive doar pentru o persoană și un birou. Contribuțiile și informațiile secrete vin din statele membre la SITCEN, dar nu și la statele membre. Iată de ce întreb în ce formă guvernele statelor membre ar putea să primească informații valoroase mai delicate about what is uh, seen as a great... și uh, ce se vede ca fiind mare pericol pentru ele. se spune că furnizarea de analiză de informații confidențiale se face prin monitorizare și evaluare a tuturor elementelor în domeniile delicate și proliferarea armelor de distrugere în masă. Cum uh, să înțelegem această proliferare armelor de distrugere în masă? într-un exemplu referitor la districtul Kaliningrad. E o proliferare sau nu e? Existența acestor arme de distrugere în masă acolo. În vecinătatea foarte apropiată a Poloniei și Lituaniei și chiar a Suediei. Și, de asemenea, ceva suplimentar rachete uh, foarte precise care pot să lovească centralele atomice atunci când este nevoie. Ce s-a anunțat cu mândrie de către înaltul comandat al flotei flote rusești la Kaliningrad. Faptul că n-au nevoie de bombe, că au rachete care pot să țintească și să lovească cu eficacitate centralele nucleare. Deci, nu avem nevoie de alte bombe pentru că ne putem aștepta la cele deja instalate. Mai ales când vedem acum că Rusia construiește astfel de bombe la frontiera Uniunii Europene. Acestea sunt uh, incluse în categoria de arme de distrugere în masă sau nu? Dacă sunt îndreptate împotriva unor centrale atomice? În această combinație. Și care este viziunea Sitchen cu privire la o astfel de chestiune? Și în fine, dacă aceste informații ar trebui să fie disponibile, chiar și despre poziția dumneavoastră pentru un stat membru sau doar pentru doamna Ashton? Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule director, cred că aveți multe întrebări la care să răspunde. Ok. Ok. Thank you, Mr. Chairman. Yes, indeed. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la toate întrebările pe care le-am primit întrebări foarte variate și voi începe cu cea a doamnei vicepreședinte, pentru că dumneai va trebui să plece. În primul rând, aș vrea să spun câte ceva despre procedură dacă este vorba de proprie inițiativă sau dacă este o sarcină trasată de clienții noștri sau cum procedăm noi. În primul rând este o combinație a ambelor proceduri. Putem să avem proprie inițiativă pe unele chestiuni, putem să analizăm punctele fierbinți uh, în care trebuie să acționăm, astfel încât să furnizăm informații clienților noștri. Dar oricum, pe termen uh, mediu și pe termen lung, ne limităm la watchlist, care este un exercițiu odată la șase luni. Acolo um, includem uh, problemele regionale sau zonele care pot prezenta interes uh, pentru Uniunea Europeană. Așa procedăm. De asemenea, fluxul de informații Aș vrea să subliniez că furnizăm toate evaluările și, stat, și serviciilor statelor membre și statelor membre în general. Deci acestea primesc tot ceea ce facem. Este un uh, drum cu două sensuri. Uh, eu știu că întotdeauna trebuie să ne concentrăm pe aceste lucruri. Nu este nicio obligație pentru servicii să ne furnizeze nimic. Este un proces care se bazează pe încredere reciprocă și care adaugă valoare pentru serviciile statelor membre și pentru statele membre, pentru că noi și lor le furnizăm aceste evaluări. S-a pus o întrebare legată de recrutare. Principala parte a analizelor noastre se adresează mm, serviciilor naționale angajații noștri provin de la serviciile de securitate și informații naționale care au fost detașați la SITCEN pe o perioadă cuprinsă între 2 și 6 ani. În plus, avem oficiali ai uh, Uniunii Europene care fac munca de analiză și am identificat modalități prin care putem să împărtășim um, informațiile, adică principiul um, accesului uh, exclusiv la toate informațiile SIPGEN. Acesta este principalul proces de recrutare. În ceea ce privește funcțiile AD și ASD, acestea sunt publicate în același mod ca și alte posturi pentru funcționarii europeni în orice alte instituții. Bineînțeles, cei care lucrează pentru SIDGEN au nevoie de autorizații de securitate, secret sau chiar top secret în funcție de uh, post. Atunci când începem să pregătim o evaluare, procesul este că începe cu o solicitare din partea statelor membre. Apoi analizăm opțiunile pe care le avem, informațiile disponibile public pe care le putem colecta din surse deschise. Apoi, uh, evaluarea va fi finalizată într-un anumit uh, grafic de timp și va fi diseminată beneficiarilor referitor la sursele deschise și informațiile de la servicii, și aceasta a fost întrebarea domnului președinte, cu privire la evaluările serviciilor statelor membre, cred că asta ne face viața și mai interesantă, pentru că noi încercăm să facem o evaluare a situației la nivelul întregii Uniuni Europene și trebuie să colectăm punctele de vedere ale tuturor statelor membre, dacă există. Ocazional acest lucru se întâmplă, dar uh, foarte adesea avem uh, păreri coerente și coordonate, dar ocazional se mai întâmplă și altfel. Rolul SIPCEN este să facă o evaluare la nivelul Uniunii Europene care nu pune accentul pe niciun stat membru anume și nici pe poziția unui stat membru anume, ci este o analiză bazată pe faptele și datele fiecărui caz în parte. În ceea ce privește informațiile pe care le primim, uh, pentru a fi independenți de statele membre, noi, la SIPCEN, ne bazăm foarte mult pe serviciile statelor membre, iar aceștia sunt parteneri de mare încredere pentru noi. În același timp, trebuie să ne consolidăm propriile capacități cât putem de mult. Asta se datorează faptului că timpul este extrem de important, așa cum se întâmplă de obicei în lumea informațiilor. Noi trebuie să putem uh, furniza informații foarte rapid, mai ales când vine vorba de raportarea pe probleme de actualitate și atunci avem o nevoie de o rețea cât mai extinsă cu putință care să depășească doar cadrul uh, serviciilor din statele membre. De aceea încercăm să consolidăm cooperarea cu misiunile, delegațiile și reprezentanții speciale ai Uniunii Europene și și aceasta trebuie să fie o comunicare bidirecțională. De asemenea, comunicăm și cu alte instituții europene, nu doar în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Colaborăm și cu direcțiile generale și entitățile Comisiei Europene care sunt parteneri foarte buni și foarte importanți pentru SIDCEN. Acest lucru se întâmplă în uh, momentul de față și sper că și Comisia consideră la fel. Sper că și ei consideră că le putem oferi valoare adăugată pentru toate entitățile sale. Cred că am răspuns deja cu privire la feedback, la livrarea informațiilor nu doar serviciile statelor membre primesc aceste informații, pentru că majoritatea evaluărilor merg și la uh, comitetele politice și de securitate. Ambasadorii au uh, acces la toate evaluările noastre și, după părerea mea, cred că acesta este un client foarte important pentru noi, în mai multe privințe. În primul rând, statele membre au acces la o platformă comună pentru a demara discuții pe orice probleme cu privire la care raportăm și să sperăm că acestea pot fi folosite în acest mod. Apoi s-au pus întrebări legate de terorism și cooperarea militară. În ceea ce privește cooperarea militară, nu, aceasta nu este de domeniul meu, ci colegii de la uh, Direcția de Informații Militare se ocupă de acest lucru deși și noi uh, îi sprijinim cu propriile analize de informații. Dar nu vă pot spune mai multe despre ce se întâmplă în acest domeniu de expertiză. S-a pus apoi uh, întrebarea legată de un mandat clar pentru SIPCEN și s-a menționat și Europol în această privință. Trebuie să vă spun că SIPCEN are un mandat foarte clar astăzi dacă ar exista dorința și voința de a avea o, de a dezvolta o agenție europeană de informații, uh, nu cred că este de latitudinea mea să fac o astfel de afirmație. Cu siguranță există mai multe obstacole politice și juridice care trebuie luate în considerare într-o astfel de situație. Dar așa cum vă spuneam, uh, cred că avem o misiune relativ clară astăzi cu privire la acțiunea noastră la nivel strategic, pentru că noi facem analize strategice cu privire la informațiile care vin din partea statelor membre. Acum aș dori să vă vorbesc pe scurt despre aspecte legate de substanța activității noastre. S-a menționat problema Kaliningradului, s-a menționat uh, radicalismul și multe alte aspecte. În ceea ce privește radicalismul, aceasta este una dintre chestiunile pe care le analizăm cu atenție și ne pregătim, pregătim și pentru anul viitor un, un program pentru a urmări această situație și, bineînțeles, vom ține legătura cu serviciile statelor membre pentru a împărtăși o perspectivă europeană în acest domeniu. În ceea ce privește controlul parlamentar, care a fost menționat în intervențiile dumneavoastră, așa cum vă spuneam, eu am lucrat uh, în statele membre și știu că există sisteme diferite în diferitele state membre. Așa cum s-a menționat pe bună dreptate, am citit rezumatul studiului inițiat de Parlamentul European cu privire la examinarea parlamentară sau controlul parlamentar asupra serviciilor de informații. Aș vrea să fac două comentarii. În primul rând, noi nu suntem un organism operațional și atunci necesitatea de a supraveghea aceste activități este un pic diferită de situația din statele membre unde înțeleg că se folosesc măsuri coercitive. Totuși, dacă va exista necesitatea, atunci este la latitudinea decidenților europeni să stabilească cea mai bună abordare cu privire la SIDGEN. În ceea ce privește informațiile confidențiale, trebuie să reținem că trebuie să respectăm întotdeauna uh, informațiile de la serviciile de securitate și informații din statele membre. Aceasta limitează posibilitatea de a disemina informațiile pe care le primim. Dacă statele membre mm, află că aceste informații ar fi diseminate fără restricții, cred că foarte curând am rămâne fără informații de la statele membre. Și acest lucru trebuie luat în considerare. Știu că există discuții între Serviciul European de Acțiune Externă și Parlamentul European în ceea ce privește comisia sau comisiile speciale. Eu sunt dispus să vă ofer sprijin uh, în acest domeniu și uh, pentru a furniza comisiilor speciale ale Parlamentului toate informațiile în deplină transparență. Cred că aceasta este și în interesul SITGEN și în interesul uh, Parlamentului. În ceea ce privește din nou controlul parlamentar, cum SITGEN uh, face parte de SAE, controlul care este exercitat asupra Serviciului European de Acțiune Externă este exercitat și asupra SITGEN și deci există totuși un astfel de control uh, parlamentar. În ceea ce privește bugetul, suntem pe aceeași linie bugetară cu Serviciul European de Acțiune Externă, așa că nu cunosc cifrele exacte, dar deocamdată avem 100 de uh, angajați. După cum vă spuneam, uh, avem uh, activități în curs pentru a ne realoca resursele în viitor. Și uh, asta depinde de uh, acțiunile de intervenție de urgență și depinde uh, cum vor afecta acestea rolul și personalul nostru. Dar deocamdată avem cam 100 de oameni. Acum, în ceea ce privește întrebările din partea statelor membre, dacă statele membre ne pun întrebări. Da, sigur, Așa cum facem și noi, la fel fac și ei. Noi le împărtășim punctele noastre de vedere și bineînțeles că depinde de uh, cât de des uh, pun uh, întrebări statele membre. Probabil că cele mai mari au nevoie de mai puține sfaturi sau și de mai puține informații de la noi decât țările mai mici. Cam așa stau lucrurile. Pe de altă parte, cred că procedăm în mod corect. Apoi s-a pus o întrebare și anume dacă putem să trimitem personal pe teren. Da, putem să trimitem oameni în misiuni, dar facem acest lucru într-un mod uh, transparent. Întotdeauna spunem uh, cine suntem și ce facem. Nu există misiuni sub acoperire, nu există misiuni clandestine pe nicăieri în lume. Și aceasta este o linie de politică pe care le-am trasat-o clar angajaților mei. Dacă oamenii merg în misiuni uh, sau în misiuni constatatoare, de exemplu, atunci uh, ei colectează informațiile în mod deschis ca orice alt oficial al Uniunii Europene. Domnule președinte, nu știu dacă nu dacă au rămas uh, întrebări fără răspuns. Dacă da, vă stau la dispoziție pentru a completa um, aceste goluri de informații. Cred că ați răspuns. Aș vrea să mai răspund la o ultimă întrebare. Uh, Poate că acest punct a fost uh, abordat sau poate că nu am fost eu atent. În ceea ce privește statele terțe, pentru că operațiunile întreprinse de Uniunea Europeană în cadrul politicii de securitate și apărare europeană. Deci există niște operațiuni care se desfășoară în zone delicate și care necesită uh, activități punctuale din partea serviciilor dumneavoastră. Aceste operațiuni includ tot mai multe state terțe. Ați menționat Elveția și Norvegia printre acestea și uh, probabil că nu există probleme speciale cu aceste țări, nici în ceea ce privește conținutul și nici în ceea ce privește forma cooperării. Însă există state terțe care ar putea să fie mai problematice în ceea ce privește serviciile lor de informații și în ceea ce privește uh, divergențele pe care le putem avea în ceea ce privește metodologia și conținutul. Uh, Uh, SITCEN-ul este deschis orei oricărei cooperări sau aveți niște limite în ceea ce privește cooperarea cu statele terțe? Aceasta a fost întrebarea mea și domnul Ehrenhauser ar vrea să adauge ceva. Eine sehr entscheidende Frage ist ja... Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Äh, definiția intervenției dumneavoastră este decisivă. Cum se desfășoară această misiune? Ne-ați spus că nu este încă necesar controlul parlamentar, pentru că în același timp vorbiți de uh, colaborare cu diverse instituții în scopuri preventive. Ne-ați spus că vă puteți detașa colaboratorii în, anumite, în cadrul anumitor misiuni de îndeplinit. Ne-ați putea explica care este distincția între o definire a unei operații a dumneavoastră și alte tipuri de intervenție. Apoi, eh, ce sistem tehnic folosiți în activitatea dumneavoastră? Ne puteți spune câteva cuvinte în acest sens? Very much. Um, first of all... Mulțumesc. Mai întâi, în legătură cu cooperarea și metodologia pe care o avem, aș spune că atunci când abordăm relațiile în afara Uniunii Europene, suntem precauți cu cine să cooperăm sau nu. Acesta e punctul de pornire. Întotdeauna dar vedea dacă există un acord de securitate cu acea parte terță, organizație internațională sau orice altă terță parte, stat terț. Acesta e punctul de pornire. Îmi spune că ne concentrăm în special cu cooperarea în interiorul Uniunii Europene deși, după cum am menționat, uh, Norvegia și Elveția fiind uh, parte din, uh, din grupul contraterorist, alături de toate statele membre ale Uniunii Europene, înseamnă că avem cooperare în acest domeniu, cel puțin cu aceste două țări cu care avem acorduri de securitate. Explorăm de asemenea posibilitatea de a face schimb de informații cu nivelul strategic, organismele analitice din lume. Dar e ceva încă în desfășurare. Trebuie să stabilim întotdeauna reguli foarte clare atunci când facem un schimb de informații. Și mă refer din nou la nevoia încrederii cu serviciile care ne furnizează informații. Cum aș defini aspectul operativ și strategic? ceva foarte interesant, dar aș spune și relativ clar, după ce am petrecut mai mult timp decât mi-ar plăcea să-mi aduc aminte, e o diferență clară în cooperare cu agenție operativă. Și întrucât nu facem operațiuni clandestine, nu folosim măsuri de coerciție, nici ființe umane pe care să-i trimitem la strângerea de informații, nu recrutăm agenți, nu exploatăm agenți. Foarte departe de a face acest lucru și e o definiție și o distinție clară între aspectele operative, tactice și cele teoretice, analitice. După cum am spus, nu culegem date cu caracter personal, nu avem dreptul de a face așa ceva și nu facem acest lucru, ceea ce înseamnă că valorile noastre sunt întotdeauna la nivel mai strategic, nu se referă la ideea care exista un complot terorist uh, pentru mâine sau pentru săptămâna viitoare. Asta e o responsabilitate pe umerii statelor membre și a serviciilor acestor. În legătură cu sistemele tehnice, dacă transferăm aceste informații între statele membre și noi, serviciile utilizează propriile sisteme, deci avem mai multe sisteme și mă gândesc că serviciile n-ar fi foarte fericită dacă eu acum vă spune care sunt sistemele. Eu sunt într-o poziție foarte fericită că nici măcar nu le cunosc, nu mă interesează decât rezultatul final, adică să existe fluxul de informații în ambele direcții. Întotdeauna sunt date de statele membre serviciile acestora. Așa sunt securizate și respectă standardele serviciilor respective. Vă mulțumesc, domnule director, pentru intervenția dumneavoastră. Sper, așa cum spunea colegul Langhis, că vom uh, mai avea ocazia să uh, abordăm această temă, nu numai cei din Comisia Libe, o vor face, suntem și noi interesați de aspectele de securitate și de apărare care reies din asemenea activități, sunt elemente fundamentale. Dumneavoastră uh, lucrați ca un serviciu de informații, dar nu uh, Uh, activați sub uh, acoperire, nu aveți agenți și cred că din acest punct de vedere comis, comisia noastră este interesată să lucreze împreună cu dumneavoastră, să coopereze și eu am participat la o misiune în Uganda pentru care am beneficiat de informațiile furnizate de dumneavoastră. și în sensul celor spuse de doamna Gomez, cred că va trebui să stabilim uh, fluxuri de informații care să circule între organismele noastre. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Ridic ședința, vă mulțumesc tuturor. Următoarea ședință va avea loc joi pe 6 octombrie.